So can the political advisor me uh, S-a făcut uh, ora 2 și 3 minute, așa că ar fi cazul să începem. Avem un membru, deci, un deputat. Oare de ce? So normally I will not wait, huh? În mod normal eu nu mai aștept. Haideți, vă mai acord două minute. So, as I promised, five minutes past, we will start. V-am promis că nu întârzi mai mult de 5 minute începerea lucrărilor noastre, așa că trecem la punctul 20 de pe ordinea de zi. Schimb de opinii în privința punerii în aplicării, a aplicarea pactului privind durabilitatea în Bangladesh. Am discutat de dimineață despre punerea în aplicare a SPG și am vorbit, printre altele, și despre acordarea EBA către Bangladesh. Bangladeshul fiind unul dintre cei mai mari beneficiari ai uh, SPG. Cred că 66% din uh, importurile din țările din aceste 49 de țări care profită de acest regim eh, special provin tocmai din Bangladesh. Iată așadar, Bangladeshul se folosește din plin de aceste avantaje. Însă, a existat și eh, cazul Rana Plaza, eh, lucru, mm, incident care ne-a făcut să revizuim foarte atent tot ceea ce înseamnă condiții de muncă Și uh, așadar, pactul privind durabilitatea vizează și punerea în aplicare a uh, SPG în Bangladesh. Monitorizăm uh, acest întreg proces îndeaproape, am avut mai multe discuții în comisia noastră, dar și în grupul de monitorizare pe Asia de Sud și am avut de asemenea și o delegație în Bangladesh în luna noiembrie anului 2016. A sosit vremea acum să discutăm Mă scuzați. Văd că avem niște reprezentanți, niște distinși uh, reprezentanți din Bangladesh în sală și având în vedere că nu prea sunt colegi în sală, poate îmi permiteți îmi acordați mai mult timp pentru a formula câteva observații acum. Nu, răspunde președintele. Pentru că din experiența mea este că dacă o luăm pe această cale, și anume să acordăm mai mult uh, timp la început, asta înseamnă că toate lucrările se vor uh, decala. Deci, eu prefer să nu o apucăm pe această cale. Cu toate că sunt întotdeauna deschis propunerilor dumneavoastră, din păcate, de această dată nu le pot da curs. Deci, a sosit vremea să vedem care este situația, pentru că e vorba despre raportul experților din partea Organizației Internaționale a Muncii. Apoi și reînnoirea acord, care a expirat în luna mai 2017. Precum spuneați și dumneavoastră, domnule Dartmouth, avem uh, distinși oaspeți în rândul nostru astăzi. Domnul Hosei reprezentant al ambasadei Bangladeshului, doamna Karen Hurt Curtis, uh, vicedirector al Departamentului Norme de la OIM, doamna Jenny Holdcroft, uh, vicesecretar general al uh, Industry All, Uniunea Sindicală, și domnul Pierre Grönich, Uh, de la Amfori, cunoscut înainte sub numele de Foreign Trade Association. Voi da întâi cuvântul OIM-ului pentru 5 minute să ne spună care este situația pe teren. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi face o mare onoare să fiu uh, prezentă la reuniunea de astăzi. Mulțumesc că ați invitat OIM. OIM a um, uh, sprijinit dintotdeauna pactul privind durabilitatea și a asistat guvernul uh, din Bangladesh într-o atingere a mai multor obiective, precum ar fi consolidarea inspecțiilor de muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă și a dreptului muncii angajamentul OIM vis-a-vis de guvernul Bangladesh uh, s-a materializat în uh, într-o cooperare tehnică foarte temeinică și într-o monitorizare regulată prin intermediul mecanismului de supraveghere. Acest lucru a fost facilitat de, facilitarea, de către ratificarea a șapte dintre convențiile cadru OIM în privința condițiilor de muncă. Care sunt evoluțiile din ultimul an în ceea ce privește organismele de supraveghere? Știm că guvernul din această țară s-a prezentat în fața comitetului privind aplicarea normelor de mai multe ori anul, anul trecut și în ceea ce privește libertatea de asociere, convenția privind libertatea de asociere și uh, cea legată de inspecțiile de muncă, inspecțiile muncii. În ultimele concluzii ale Comitat, Comitetului pentru aplicarea standardelor s-au făcut mai multe recomandări uh, guvernului din Bangladesh. Comitetul a luat notă de uh, faptul că există multe probleme de mai multă vreme în privința dreptului de asociere și că nu, nu s-au făcut suficiente progrese în această direcție. era vorba mai ales despre nevoia de a modifica um, codul muncii din Bangladesh și regulile muncii pentru a ne asigura că se permite întru totul libertatea de asociere. De asemenea, s-a cerut uh, continuarea investigațiilor, uh, uh anchetelor în ceea ce privește um, aplicarea sancțiunilor. S-a cerut guvernului să se asigure că cererile de înregistrare sunt prelucrate rapid. Comisia de experți întrunită anul trecut, în noiembrie și decembrie 2017, a trecut în revistă nu doar aceste probleme, ci și chestiuni legate de aplicarea Convenției privind inspecția muncii. În acest, acest raport a fost deja publicat online acum două săptămâni și Comisia de Experți uh, salută o serie de propuneri făcute de guvern pentru modificarea codului muncii din Bangladesh și salută de asemenea o, o, procedurile adoptate în ceea ce privește înregistrarea sindicatelor, care reduce termenele și uh, în ceea ce privește practicile de muncă inechitabile. De asemenea, și comitetul tripartit uh, a fost salutat. Dar există o serie de preocupări uh, în privința unor cazuri de arestări, uh, intimidare și intimidarea lucrătorilor. Și multe cereri de înregistrare au fost refuzate. Pe site-ul Ministerului Muncii uh, apare explicația cum că multe au fost uh, refuzate pentru că sindicatele nu au reușit să uh, depășească pragul minim de 30% de membri pentru a putea fi înregistrate propunerea guvernului de a reduce treptat acest, uh, această cerință legată de ponderea minimă pentru înregistrarea unui sindicat n-a fost întâmpinată cu prea multă încântare de multă um, lume. Ponderea rămâne în continuare de 30%, ponderea minimă, ori în raportul OIM 69% dintre întreprinderi uh, din întreprinderi din Bangladesh au mai puțin de 1000 de angajați. Deci uh, această reducere mică pe care o propune guvernul în ceea ce privește ponderea minimă, de fapt, va avea și un uh, impact extrem de limitat. În ceea ce privește zonele de procesare pentru export, se salută eforturile întreprinse de guvern pentru alinierea legilor din Bangladesh cu um, litera convențiilor OIM. Însă mai există o serie de uh, chestiuni problematice. Uh, trebuie ca asociațiile să poată să se afilieze dincolo de aceste zone de procesare pentru export. Comitetul de experți, atât în comentariile pe marginea Convenției 80, pe marginea Convenției 89 au spus că autoritățile de inspecție a muncii încă rămân sub autoritatea acestor zone de procesare pentru export. Lucru care iarăși nu este în conformitate cu dispozițiile internaționale pentru a asigura independența acestei autorități. Mi s-au scurs așadar cele cinci minute acordate. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Minunat! Vă mulțumesc pentru această trecere în revistă. Voi da acum cuvântul reprezentantului uh, sindicatului uh, Industriol, sindicatul meu de altfel, uh, pentru că IGB Metal face parte din Industriol. Doamna Jenny Holdcroft are cuvântul. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru invitația adresată. Sunt uh, secretar general adjunct uh, la Industriol. Noi avem 20 de sindicate membre în Bangladesh, dintre care 15 active în sectorul uh, textilelor și confecțiilor. Deci vă pot spune care este experiența noastră vă pot spune că violențele și intimidările la adresa sindicatelor, din păcate, nu au scăzut. Există repete, incidente repetate. Ultimul a fost uh, în 14 februarie, când uh, trei uh, sindicaliști de la SGFF au fost atacați de direcție și când au refuzat să se conformeze au fost bătuți. Din păcate nu s-a schimbat nimic din această privință și uh, angajații sindicaliștii sunt în continuare victimele intimidărilor. Vă aduceți aminte cu 12 luni în urmă ce s-a întâmplat, multe dintre plângerile formulate acum 12 luni încă nu au fost retrase. Uh, Există și cazuri mai vechi, <clears throat> mai vechi de 2 ani, angajați care au fost uh, arestați sunt uh, cu toate că de fapt uh, s-a dat neurmărire penală, trebuie să se prezinte lună de lună la tribunal pentru că altfel își pierd salariile. Deci există o serie de acțiuni care îngreunează teribil de mult uh, activitatea sindicatelor. În Gazampur, un sindicat a fost uh, închis anul trecut, în, în uh, perioada în care au existat mai multe manifestații în care se cerea creșterea salariilor. În ceea ce privește înregistrarea sindicatelor, în ciuda introducerii procedurii standard, aceasta rămâne în continuare foarte scumpă și scump, sindicatele nu își pot permite această cheltuială, iar sarci, povara sarcinii, povara dovezii rămâne foarte mare. Este foarte Uh, ușor de altfel să găsești nod în papura acestor liste și să refuzi înregistrarea sindicatului. Dacă se strâng dovezi cum că 30% din angajații unei uh, uzine vor să se constituie într-un sindicat, de cele mai multe ori uh, direcția pune la dispoziție liste de angajați mult mai lungi uh, care fac ca acea pondere de 30% să nu mai fie respectată și deci sindicatul să nu poată fi înregistrat. Deci este un context uh, foarte greu pentru sindicate, libertatea de asociere rămâne problematică. Și aș vrea să vă mai atrag atenția asupra unui aspect, și anume uh, faptul că nu s-au uh, înregistrat niciun fel de progrese în ceea ce privește salariile lucrătorilor din uh, sectorul textilelor și nici în privința siguranței la locul de muncă. Um, salariile din acest uh, sector rămân unele dintre cele mai mici din lume. Progresele sunt înregistrate cu un ritm îngrozitor de lent. Și un alt aspect este uh, faptul că atunci când s-a discutat acordul cu Bangladeshul și când a fost uh, anunțat de Industriol și de celelalte sindicate uh, semnatare, guvernul din Bangladesh a refuzat clar continuarea acordului. Noi am reușit să negociem și din câte am înțeles că dacă guvernul nu poate prelua funcțiile acestui acord, acordul va mai rămâne valabil încă șase luni de zile. Totuși rămânem îngrijorați în privința unei, uh, unui potențial acord între toate părțile implicate, între sindicatele locale și uh, Uh, sindicatele internaționale, nu se știe dacă mm, programul guvernamental uh, ține pasul, însă s-ar părea că răspunsul este unul negativ. Nu, acesta nu va putea prelua toate funcțiile acordului. Așadar, acordul va continua să existe, probabil. Noi am cerut să se acorde în continuare o atenție sporită acestor, asupra acestor elemente. În ceea ce privește căile de atac în acele fabrici uzine care nu sunt acoperite de acord, încă nu se știe ce se va întâmpla. Deci, foarte pe scurt, domnule președinte, preocupările noastre, din păcate, rămân în picioare în privința pactul uh, privind durabilitatea, din păcate, guvernul uh, din Bangladesh nu a făcut progrese și pare să că nici nu prea va face în viitorul foarte apropiat. Vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Are cuvântul uh, domnul Gurning, de la Asociația pentru Comerț Extern. Aveți un nou acronim, AMFORI. Puteți să-mi explicați originea lui? Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi în germană, dacă nu e nicio problemă. Um nu este o prescurtare acest amforii. Este un fel de neologism, dar sugerează vasul, formă de amforă din antichitate. Și uh, în actuala noastră uh, denumire Uh, din uh, limba esperanto am preluat de fapt amforii. După cum uh, știți, avem 2200 de manufacturi care sunt reunite în Uniunea noastră și inițial aveam denumirea Foreign Trade Association, acum se numește Amfori. După China și India, Bangladeshul este cel de-al treilea stat cu un uh, volum comercial de 7% uh, care se află în uh, atenția asociației noastre. De aceea este firesc să acordăm acestei țări o atenție deosebită. În ultimii cinci ani de la evenimentele uh, tragice de la Rana Plaza am efectuat peste șase mii de audieri amforii și un mare număr de uh, ateliere de pregătire a forței de muncă. Acordul care se apropie de, finaliz- de încheierea perioadei s-a dovedit a fi un succes se pare că mari companii europene um, care sunt și organizate în asociația mea doresc să impună niște standarde ridicate de uh, muncă iar uh, obiectivul pe care ni l-am stabilit de o îmbunătățire cu 90% a situației din Bangladesh, sigur că nu a putut să fie atins, dar oricum clădirile um, și locurile de muncă au uh, fost uh, îmbunătățite. În ce privește prevederile acordului um, în care se pot uh, impune și penalități um, S-a dovedit printr-un caz recent în care o marcă uh, a fost penalizată substanțial că este posibil să îmbunătățești lucrurile și în această manieră uh, coercitivă. Dar uh, sigur că um, responsabilitatea um, trebuie în primul rând să fie asumată de către uh, guvernul Bangladeshului. Eu găsesc că ar fi rezonabil să prelungim mandatul actual uh, pentru că este nevoie în continuare de o monitorizare a situației. Asociația mea și membrii asociației mele s-au adresat în repetate rânduri uh, guvernului din Bangladesh pentru o reformare a dreptului muncii și vom rămâne mobilizați în această direcție. În aprilie vom avea o nouă rundă de discuții chiar în capitala Bangladeshului, Dhaka. Se pare că uh, există în continuare necesitatea clarificării juridice a unor chestiuni uh, Uh, legate de uh, prevederile din acordul prezent în ce privește renovarea clădirilor, întreprinderile care participă uh, își asumă întotdeauna un mare risc financiar pentru locurile de muncă din această țară dar noi considerăm că uh, numărul întreprinderilor până la finele lunii mai uh, uh, va crește. Noi deja ne-am depășit cifra limită pe care ne-am propus-o prin înțelegerea actuală. Sigur că și uh, guvernul din Bangladesh trebuie să stimuleze întreprinderile pentru a-și uh, atinge obiectivele prevăzute în acord. Este nevoie de uh, o îmbunătățire a capacităților administrative în interiorul Bangladeshului, pentru că nu uh, numai companiile străine au obligații din acest punct de vedere. Uh, deci noi nu ne vom retrage din Bangladesh, chiar dacă la un moment dat uh, acest acord va fi preluat în totalitate uh, de legislația națională din Bangladesh. Avem mai multe programe uh, în derulare, de pildă Women Empowerment, capacitarea femeilor, care se derulează pe o perioadă de trei ani. Suntem pe calea cea bună, chiar dacă este încă nevoie de demersuri de îmbunătățire. Suntem recunoscători că Uniunea Europeană și Parlamentul European analizează cu uh, anumită ritmicitate situația din Bangladesh. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum uh, ambasadorului din Bangladesh pentru o scurtă intervenție. Thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Excelențe, doamnelor și domnilor, sunt recunoscător pentru că mi-ați oferit ocazia să vin aici și să schimb opinii cu privire la uh, punerea în aplicare a Pactului pentru Durabilitate în Bangladesh. Deși vorbim despre pactul de durabilitate, nu trebuie să uităm faptul că uh, Bangladeshul se confruntă cu o criză foarte gravă care ne-a fost pusă în brațe de vecinul nostru, uh, care ne-a trimis un număr mare de refugiați Rohinia, pe care, în prezent, cu resursele noastre limitate, a trebuit să i tratăm și vorbim despre un milion de Rohinia. Ținând seama de acest lucru, excelențele voastre, pentru că suntem aici pentru a discuta despre starea de, uh, nivelul de punere în aplicare a pactului de durabilitate. Dați-mi voie să spun că Bangladeshul salută sprijinul oferit de partenerii noștri uh, uh pentru ca sectorul confecțiilor din Bangladesh să fie unul mult mai sigur. La începutul acestui pact, uh, de la începutul acestui pact, uh, um, fabricile din sectorul confecțiilor au fost supuse unor serii întregi de uh, reparații și modernizări, mai ales cele care au fost uh, listate pe lista pentru export. A fost un efort masiv care a fost încununat de succes. Bangladeshul nu are acum doar fabrici sigure, ci și fabrici moderne uh, și ecologice, cele mai moderne și ecologice din lume în domeniul confecțiilor. Investițiile au fost enorme și au fost apreciate de comunitatea internațională și de partenerii noștri, care au spus că siguranța și securitatea în sectorul confecțiilor este, sunt asigurate la nivel semnificativ și că s-au investit bani semnificativi acolo. Stimați domni, stimate doamne, toți antevorbitorii au vorbit despre convenția și despre, parten, ă, ă, despre convenția tripartită. Uh, așa că nu voi intra în detaliu, dar trebuie să ating anumite puncte pentru anumi um, pentru a-mi acoperi uh, ariile de care sunt responsabil, o să încerc să mă limitez, dar vă rog să-mi acordați puțin mai mult timp. În special vreau să felicit și să-i mulțumesc uh, prietenilor de la uh, acord și uh, Industrial All și de la sindicate pentru că au făcut o treabă extraordinară în ceea ce privește auditurile de la nivelul fabricilor. OIM face o muncă laudabilă în Bangladesh. Guvernul uh, din Bangladesh uh, își dorește să uh, asigure bunăstarea cetățenilor. și vrea să implice toți factorii interesați în modificarea legii uh, um, muncii din Bangladesh, ținând seama de recomandările OIM. Codul muncii actual este modificat în funcție de recomandările OIM totodată. Uh, Comisia um, tripartită pentru modificarea uh, legii muncii din uh, Bangladesh a văzut uh, participarea tuturor părților interesate și a oficialilor guvernamentali. S-au exprimat păreri independente și recomandări care vor fi în beneficiul lucrătorilor din Bangladesh, ținând seama totodată de realitatea socioeconomică a țării. De la crearea pactului de durabilitate, guvernul uh, din uh, Bangladesh și Ministerul uh, Muncii din Bangladesh au făcut pași majori. Și o să vă dau unul sau două exemple. Evoluția actuală despre care au vorbit și alți vorbitori, în primul rând. În al doilea rând, accesibilitate, bază de date online privind uh, discriminarea uh, împotriva sindicatelor pentru o mai mare transparență. 3. Creșterea alocării bugetare și de resurse umane pentru inspecțiile din fabrici, pentru îmbunătățirea capacităților. 4 redactarea uh, legii muncii din Bangladesh și a altor legi care uh, țin seama de recomandările OIM. Uh, textele au fost deja trimise către OIM și vor fi adoptate în curând de Parlament. Înțeleg că pot exista diferențe de opinii cu privire la pragul formării uh, sindicatelor din fabrici, de exemplu. Însă lucrăm în strânsă cooperare cu prietenii și partenerii noștri și voi încheia prin a spune că de la crearea pactului de durabilitate, colaborarea începută are un potențial foarte mare. Haideți să construim pe ea un mare succes. Mulțumesc frumos. Mulțumesc, domnule ambasador. Acum urez uh, un bun venit unui grup de studenți de la Science Pro. Iată-i acolo. Bună ziua și bine ați venit. Și acum are cuvântul Uh, raportorul, domnul Cavel. Mulțumesc, domnule președinte. Tocmai m-am întors din Bangladesh, după cum știu uh, și colegii, săpt- uh, colegii săptămâna trecută în săptămâna verde am însoțit delegația pentru Asia de Sud a Parlamentului Domnule președinte, am niște note uh, foarte ample aici, nu o să spun tot ce am scris pe ele, dar vreau să mulțumesc tuturor oaspeților pentru prezență și contribuție. Însă sunt câteva idei pe care le-am, uh, mi le-am formulat în timpul uh, întâlnirilor de săptămâna trecută, pentru că sunt destul de recente în minte și probabil sunt și actualizate. Uh, Câteva dintre provocările ridicate, mai ales în ceea ce privește, de exemplu, procentajul și înregistrarea sindicatelor, ei bine, aici mai sunt lucruri uh, care trebuie uh, să ajungă la un acord, cum și lucrurile legate de uh, legile muncii și așa mai departe, mm, par să fie tot mai clare. Îmi amintesc că și în Bangladesh, uh, în Bangladesh acum doi ani am auzit aceleași comentarii și efectiv nu s-a făcut niciun progres uh, în negocierile uh, care au avut loc. Îi mulțumesc ambasadorului pentru părerea lui, dar îmi amintesc că și acum doi ani s-a spus exact același lucru, că au nevoie de mai mulți inspectori recrutați pentru efectuarea inspecțiilor. Uh, și doi ani mai târziu aud același lucru. Trebuie să recrutăm mai mulți inspectori. Deci există o nevoie fundamentală, nu doar de angajament pentru progres, ci și uh, o nevoie de a începe să prezinte rezultate. Evident, sunt și zone unde s-au înregistrat progrese care trebuie uh, nu doar recunoscute, ci uh, încurajate și am sesizat și evoluțiile uh, recente care au pus o povară suplimentară asupra guvernului și oamenilor din, din Bangladesh da, prin crizia, criza uh, minorității Rohingya, care a luat o magnitudine enormă într-un interval de timp foarte scurt. Deci sunt întru totul de părere că trebuie să creăm un spațiu pentru sindicatele din Bangladesh uh, și să oferim niște mijloace suplimentare de ajutor, astfel încât uh, Bangladesh să facă față acestei situații uh, actuale cu care se confruntă. Nu știu cum am putea face asta, dar sunt convins că uh, dintre toți colegii cu experiență din sală pot să vină careva cu idei. Am și eu câteva, dar o să vedem. O altă chestiune centrală care tot apare în discuție și am adus-o și eu uh, în fața dumneavoastră se referă la faptul că există atât o dorință din partea producătorilor din Bangladesh să poată să ajungă la standardele impuse, mai ales prin convenție, cât și o cerință din partea noastră să se întâmple așa. De asemenea, există presiuni cu privire la prețurile pe care le pot uh, ridica uh, pentru comenzile depuse. Și este un dezechilibru aici. Am văzut când am fost în vizită cum s-a pus problema știind uh, că prețurile sunt atât de, de joase și atunci uh, știau foarte bine cât pot să dea cât pot să plătească peste, dar suma pe care o plăteau peste nu oferea marja necesară pentru a pune în practică cerințele noastre de îmbunătățire a standardelor. Iar acest dezechilibru creat ajunge acum în punctul în care devine el însuși um, nedurabil, imposibil de, de susținut, ceea ce va pune probleme legate de drepturile muncilor și de plata salariilor. Însă, la un moment dat, domnule președinte, și noi va trebui să răspundem la această întrebare pentru cetățenii noștri fiindcă ei știu acum foarte bine aceste probleme și le aduc în discuție, nu doar în cadrul uh, companiilor de la care își cumpără hainele, ci și în cadrul uh, aleșilor. Pentru că nu e vorba doar de preț, ci vor să știe cine a fost implicat în producție, ce, cât se plătește muncitorilor, uh, care sunt condițiile în care ei muncesc. Deci, la un moment dat, va trebui să discutăm și această problemă și am adresat chiar astăzi întrebarea direct Comisiei ce putem face și ce vrem să facem pentru a ne implica, iar întrebarea efectiv a fost evitată, dar nu mai putem să tot evităm acest subiect. Uh, văd că a spus mâna pe uh, ciocan, știu cum sunteți fără ciocan, nu vreau să mă confrunt și cu dumneavoastră cu ciocanul în mână, așa că acum o să tac. Excelent, vă mulțumesc. Are acum cuvântul dar cu mesaj, au acum cuvântul uh, colegii, dar vă rog să fiți conciși, să spuneți dacă aveți o întrebare către cineva anume sau către comisie, să spuneți clar cui adresați întrebarea. Agnes, ești prima. Bine, o să încerc să fiu succintă și am și eu aici note uh, cât se poate de uh, complexe, dar situația este clară datorită prezentărilor uh, voastre, așa că nu trebuie să uh, mă aplec asupra întregului istoric al implicării noastre. Deși este clar că comunitatea internațională a solicitat guvernului uh, din Bangladesh să implementeze niște angajamente clare și bine definite în timp, angajamente privind sănătatea și securitatea la locul de muncă și da, s-au făcut niște progrese și datorită presiunii sindicatelor și a producătorilor din acest sector, dar există și un set clar de angajamente legate de reglementările OIM și legile lor. Dar cred că raportul uh, dumneavoastră și uh, documentul arată în mod clar că, vis-a-vis -vis de aceste patru angajamente, reforma codului muncii, libertatea de asociere și zona de procesare pentru export, precum și îmbunătățirea înregistrării um, sindicatelor și reducerea discriminării, în aceste sectoare așadar nu s-au făcut progrese. Și principalul punct Deși întrebarea dacă banii sunt suficienți pentru un salariu decent uh, sau dacă producătorii sunt interesați să plătească în astfel, uh, este o altă întrebare interesantă, dar întrebarea mea se adresează Comisiei. Pentru că s-a vorbit mai devreme de două termene diferite. Am spus mai întâi că acest cod al muncii trebuie să intre în vigoare până în mai 2017, după care am prelungit termenul până în august 2017, iar acum, zicem deja februarie, avem un raport al OIM în care avem mare încredere și dacă spunem că dacă nu se întâmplă până la un anumit termen, uh, Uh, aceste schimbări, atunci ar trebui să ne luăm pe noi înșine în serios și să lansăm o, o anchetă oficială. Pentru a vedea dacă guvernul uh, Bangladesh, uh, din Bangladesh mai poate să și mai vrea să-și îndeplinească aceste uh, uh, angajamente și nu pentru că vrem să uh, eliminăm preferințele, ci pentru că vrem să ne luăm în serios atât angajamentele cât și termenele. Așa este, spune președintele. Mulțumesc frumos. Ola. Mulțumesc, domnule președinte. Raportul uh, de punere în aplicare și ONG-urile de la locul uh, respectiv ne spun că sunt foarte multe carențe în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor uh, din cadrul pactului. S-a spus totul, sindicatele, codul muncii, nevoia de a ține seama de recomandări și așa mai departe. Uh, deci, am lucrat foarte mult pe drepturile lucrătorilor și siguranța, um, siguranța clădirilor, dar uh, mai sunt multe de făcut și ne dorim să avansăm pe chestiunile fundamentale. Iar aceste inițiative care au fost deja lansate, dar care nu pot să progreseze, trebuie relansate pentru a vedea ce uh, înseamnă conduita responsabilă a întreprinderilor. Însă, se pare că această conduită nu s-a îmbunătățit, deși ele sunt răspunzătoare de comportament, comportamentul lor și asta ar putea să schimbe tot. Lanțul de valori care trece prin uh, Bangladesh trebuie să fie respectat mai întâi de ei pentru a exista un adevărat drept al muncii Însă experiența ne arată că nu se întâmplă așa. Partidele nu cer acest lucru și trebuie mereu să se legifereze pentru ca răspunderile acestor întreprinderi care externalizează către Bangladesh să fie clare. Și dacă nu, să existe sancțiuni, pentru că altfel nu se rezolvă nimic. Deci, s-au putut uh, efectua inspecții, dar acest al treilea pilon are deficiențe semnificative și se confruntă cu riscul de, exista, de a avea rezultate mai uh, mici, mai, mai slabe. E nevoie de un uh, sector uh, al industriei textile unde drepturile să fie recunoscute. Da, Parlamentul European a făcut bine uh, prin, uh, să lanseze acele apeluri către Comisia Europeană și uh, în aprilie anul trecut să aibă acel raport de inițiativă privind uh, în acest sector. Uh, Mulțumesc. S-a spus că progresele sunt insuficiente. M-ar interesa dacă nu se respectă aceste obligații. Cum funcționează lucrurile? Întreprinderile sunt atunci eliminate de pe lista întreprinderilor care uh, au dreptul să exporteze? Care este procedura care se aplică? Iar uh, aș sublinea și eu propunerea lui Agnes Comisia și anul trecut a spus că dorește să verifice derularea lucrurilor din Bangladesh dacă uh, Bangladeshul urmează să primească în continuare aceste preferințe generale în cadrul uh, SPC+. Dacă uh, Bangladeshul nu își îndeplinește obligațiile, ce se va întâmpla? Mulțumesc, domnul Dartmouth. Mulțumesc foarte mult contextul în care se desfășoară lucrurile este că Bangladeshul nu este o țară uh, bogată în ce privește resursele naturale. Cred că domnul ambasador este de acord. Iar în acest context, industria textilă din Bangladesh a devenit uh, o poveste de succes. Iată, uh, angajează patru milioane de lucrători. Deci, 55% uh, sunt uh, femei care activează în acest domeniu. Deci a fost un uriaș succes. Am avut uh, doi reprezentanți din partea sindicatelor care au vorbit și au beneficiat de timp de vorbire. Am avut reprezentanți ai partidelor de centru-stânga. Dar știți că în Germania doar 18% din forța de muncă este organizată sindical. Știu că există un punct de vedere și în cadrul OIM-ului aici, dar în Statele Unite mai puțin de 8% din forța de muncă este organizată sindical. Deci, ă, aș dori să vă împărtășesc gând al meu deci această țară are multe probleme, nu doar din uh, motive climatice. Nu este uh, o țară bogată. Această industrie însă în ultimii 25 de ani a um, înregistrat uh, rezultate foarte bune angajează mulți oameni și majoritatea locurilor de muncă sunt dedicate femeilor. Deci, ă, eu cred că până la urmă, prin suprareglementare, am putea să producem suferință oamenilor. Bun, <laughs> nu știu până la urmă care ar fi o comparație între Marea Britanie și Bangladesh din punct de vedere al ă, organizării sindicale. Doamna Minor, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Înainte de toate, aș dori să mă adresez domnului Dartmouth. Este foarte bine că îndemnați colegii să se implice în discuție. Da, sigur, uh, ar fi bine să vină mai mulți uh, colegi care să participe. Am o întrebare pe care doresc să o adresez Comisiei. Puteți uh, reacționa la raportul anual al OIM Eh, pentru că un grup de experți a lucrat eh, la acest raport și acolo se spune că în Bangladesh nu s-au înregistrat progrese în ce privește violența împotriva eh, sindicaliștilor, că există în continuare o politică de intimidare din partea angajatorului față de angajați aș vrea să ne dați câteva amănunte și cred că ar trebui la rândul nostru să ne implicăm într-o anchetă din acest punct de vedere. Da. Cred că toate întrebările au fost adresate comisiei și există doi reprezentanți de la eh, Direcția Generală Trade, Alina Boiciuc și și din partea Serviciului de Acțiune Externă, avem o reprezentantă. Bună ziua, mulțumesc domnule președinte pentru că ne-a acordat și nouă cuvântul. Într-adevăr, majoritatea întrebărilor au fost adresate comisiei. După cum știți, de câțiva ani uh, activăm în relația cu Bangladeshul și exercităm o presiune asupra autorităților din Bangladesh pentru a îmbunătăți dreptul muncii în această țară uh, lucrat într-o atmosferă de parteneriat. Nu uh, am mers pe ideea de a impune sancțiuni, pentru că trebuie să tratăm lucrurile în context și suntem conștienți de faptul că noi colaborăm cu o țară care are o dezvoltare uh, mai uh, o economie mai puțin dezvoltată, există o anumită vulnerabilitate din acest punct de vedere și aceasta a fost abordarea noastră, un parteneriat cu uh, o țară care are aceste vulnerabilități. Ne-am propus prin acest acord să creăm o alianță cu alte uh, state și cu OIM-ul. Pentru că noi dorim să acordăm o susținere, să respectăm și guvernanța internațională în domeniul drepturilor muncii. Suntem un bun partener al Organizației Internaționale a Muncii, respectăm recomandările OIM în ce privește respectarea dreptului muncii și conlucrăm și cu mecanismul de supervizare și monitorizare al OIM. Dar, sigur, avem și unele preocupări uh, sunt de acord cu domnul Karim uh, că de multe ori autoritățile din Bangladesh ne furnizează același tip de răspunsuri și că ele nu uh, s-au schimbat mult în ultimii ani. Asta constituie o preocupare pentru noi. Dar există un dialog care este un dialog deschis și dorim să continuăm pe principiul acestui dialog. Pentru că dacă um, ne vom deplasa în uh, direcția unei abordări bazată pe sancțiuni, ne întrebăm până la urmă cine va fi cel mai mare perdant. Sigur, și sancțiunile sunt uh, un instrument de lucru. Dar dacă nu există violări sistematice ale principiilor uh, dreptului la muncă, cred că nu uh, e cazul să recurgem la instrumentele pugnitive. Doar dacă celelalte instrumente uh, nu uh, dau roade, ar trebui să recurgem și la aceste ultime soluții. Karen Cortis de la OIM a vorbit și Comitetul de Experți a constatat că au existat unele evoluții. Deci este un peisaj destul de mixt. Nu am primit semnalul că ar trebui să uh, ne grăbim să penalizăm această țară semnalul trebuie să fie că trebuie să lăsăm autorităților din Bangladesh uh, spațiul de acțiune necesar pentru continuarea procesului de reformă pe care l-au declanșat. Mulțumesc foarte mult! Da. Poate ca un ultim element al intervenției noastre, ce ne propunem pentru viitor? Bine peste câteva săptămâni, la jumătatea lui martie, vom avea întâlnirea 3 plus 5 de la DACA și uh, sigur că vom îndemna autoritățile din Bangladesh să implementeze recomandările Comitetului de Experți și în mai uh, vom vorbi despre uh, bunele practici în colaborare cu reprezentanții guvernului și a industriei de manufactură. Mulțumesc, domnule președinte. Din partea Serviciului de Acțiune Externă, Susțin și eu uh, spusele reprezentantei Comisiei în ce privește dialogul și abordarea față de autoritățile din Bangladesh. Sigur că este nevoie să se implementeze angajamentele, să se progreseze din acest punct de vedere. Ne aflăm într-un anume context în Bangladesh, pentru că există aici acum o situație specială, un uh, flux de migranți uh, fără precedent uh, ca uh, număr, noi numim aceasta criza Rohingya și sigur că încercăm să acordăm un sprijin politic și financiar Bangladeshului care a avut o atitudine generoasă față de refugiații din Myanmar. Uniunea Europeană este principalul donator um, în ce privește um, sprijin financiar uh, în acest context politic special. De asemenea, contextul este special pentru că uh, vor avea loc alegeri. Vom monitoriza pregătirea alegerilor în următoarele uh, luni. Există și comisii comune bazate pe respectarea drepturilor omului. Din acest punct de vedere, în această primăvară la Dhaka uh, vom continua dialogul. Uh, este vorba de drepturile omului, uh, libertățile fundamentale, statul de drept, dar și o analiză din perspectiva tratatului global și al recomandărilor OIM. Noi analizăm situația de fapt inclusiv uh, misiunea de monitorizare din partea BEI. Deci acordăm multă atenție relației cu acest uh, stat. Și eu doresc să întreb Comisia. Bangladeshul urmează uh, să primească în 2021 statutul adecvat pentru GPS Plus deci, o convenție din acest punct de vedere urmează să fie ratificată și implementată. Considerați că este o perspectivă realistă? Da, am analizat această perspectivă. Punctul nostru de vedere este că anul 2021 este prea optimist dar Uni- eh, Națiunile Unite eh, sunt eh, organismul care va decide dacă această țară este sau nu pregătită. Dar de multe ori durează 9 ani din momentul în care Națiunile Unite constată că o țară respectă criteriile fundamentale pentru a putea să fie promovată în etapa următoare. Deci urmează să vedem ce se va întâmpla anul viitor. Deci, să, dacă presupunem că anul viitor uh, Bangladeshul nu va uh, respecta condițiile, uh, va fi nevoie de un proces de 9 ani până când un nou statut va putea să intre în vigoare. Urmează să aibă loc alte discuții, Bangladeshul trebuie să accepte, eventual să i se reducă statutul. Lucrurile nu se pot derula foarte repede. Dar sigur că de, va depinde și de noua configurare a noului regulament SPG pentru a vedea dacă, din acest punct de vedere, pot fi uh, produse modificări. Mulțumesc, deci au fost suficiente întrebări adresate experților noștri. Doriți să comentați în vreun fel? Nu. Atunci îi dau cuvântul domnului Karim pentru a trage concluziile. Mulțumesc, domnule președinte. Aș începe exact acolo unde și anterior am încheiat. Mulțumesc tuturor oaspeților care au venit și uh, au adus contribuții importante la dezbaterea noastră. Informațiile au fost foarte importante. Nu aș vrea ca cineva să părăsească acest Parlament uh, cu sentimentul că nu a fost uh, timp valoros consumat și Acum aș continua exact cu observațiile pe care le-a făcut Comisia în final, pentru că este o chestiune deosebit de sensibilă. Anul 2021 este uh, exagerat de ambițios în ce privește uh, ambițiile Bangladeshului de a-și depăși statutul actual LDC. Deci, chiar dacă um, cred că până la urmă guvernul din acest punct de vedere uh, și-a stabilit ambiții exagerate, forțate. Până la urmă trebuie stabilit un program comun de lucru între noi, guvernul Bangladeshului și Națiunile Unite. S-ar putea întâmpla ca în anul 2021 Națiunile Unite să constate uh, că se pot face anumite anunțuri, dar asta va fi un punct de plecare, nu un punct final. Deci, ă, după aceea urmează o perioadă de câțiva ani, șase, șapte ani de conlucrare cu Bangladeshul, până când ă, va putea să atingă un alt statut. Deci este un uh, volum de eforturi extraordinare prin intermediul schemei SPG. Va trebui să conlucrăm cu ei uh, pentru o perioadă de tranziție iar ei de asemenea conlucrează cu Națiunile Unite pentru această evoluție graduală spre un nou statut. Deci, sigur că vom păstra contactul cu autoritățile din Bangladesh să vedem ce se va întâmpla în perioada de tranziție până la atingerea unui stagiu următor. Dar nu sunt probleme care să nu poată fi depășite. Între timp însă vom avea și noi propria dinamică, alegerile din 2019, multe lucruri se pot schimba Națiunile Unite um, au uh, afirmat știi că uh, Bangladeshul nu va putea să-și îmbunătățească venitul mediu uh, estimat înainte de anul 2024. Deci, dinamica este importantă, poate modifica multe situații și sigur că va fi important ca înainte de alegerile din 2019 să avem un uh, cadru de conlucrare convenit cu Bangladeshul pentru că după aceea s-ar putea să fie mai dificil să promovăm relațiile noastre, dar sigur că există încă multe uh, capcane, dificultăți, pentru că avem așteptări destul de mari și uh, din partea Bangladeshului sunt multe criterii pe care trebuie să le îndeplinească. Deci trebuie, într-adevăr, să uh, existe condițiile pentru a face un pas semnificativ înainte. Mulțumesc, domnule Karim. Vom urmări evoluțiile și să vedem care va fi perspectiva înainte de alegerile europene. Mulțumesc foarte mult experților. Sunt convins că vom păstra legătura pe această temă. Nu ezitați să ne contactați dacă veți considera că este necesar. Mulțumesc! So, we are switching now to... Ajungem așadar la punctul 21 de pe ordinea de zi. Și acesta un punct important Domnule Winkler, sunteți aici. E vorba despre relațiile comerciale cu China. Avem câteva subiecte fierbinți, să spun așa, pe care ni le tot pasăm cu China. Ehm, strategia China 2025, cele zece priorități, investițiile strategice ale Chinei în Europa, în mai multe cazuri de dumping. Iată așadar multe subiecte fierbinți. Parlamentul Vă rog, vă rog, liniște, domnule Dartmouth. Domnule Dartmouth, vă rog, faceți liniște. Parlamentul Mm, oferă așadar o privire de ansamblu asupra mm, relațiilor comerciale între Uniunea Europeană și China. Evident, de partea există AFET și INTA. Acestea sunt cele două comisii care se ocupă de acest subiect. Din partea noastră, raportor domnul Iuliu Winkler. Vă mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Știți bine, China este de cel de-al doilea, cel mai mare partener comercial al UE după Statele Unite. Și, pe de altă parte, noi suntem cel mai mare partener comercial al Chinei. Și suntem uh, avem uh, schimburi în valoare de un miliard pe zi cu această țară știu, cunoașteți aceste cifre, dar prefer să vi le reamintesc. Trebuie să fim foarte atenți atunci când vorbim despre comer- uh, relațiile comerciale între UE și China. Președintele Xi Jinping la mm, Congresul Național al Partidului Comunist și în, în raportul său a vorbit despre caracteristicile socialiste ale unei noi ere Evident, acest uh, discurs era adresat mai ales publicului chinez, dar de fapt și urechilor străine. Uh, China își va amplifica um, economia, apoi va intensifica liberalizarea și apoi va liberaliza sectorul serviciilor și uh, va atrage mai mult interesul investitorilor străini. Apoi că va, um, își va spori capacitatea și va ajunge la un uh, echilibru dinamic între cerere și ofertă. Și apoi că sprijină regimul multilateral și că, în fine, China va fi un partener de marcă în combaterea schimbărilor climatice. E clar, această China este o, ca o țară nouă, inclusiv în ceea ce privește comerțul. Sunt uh, motive de a crede că comerțul este unul dintre elementele principale ale acestei schimbări și acum și pe viitor. Din păcate însă, pentru întreprinderile europene situația nu este strălucită. Multe produse cheie uh, se scurg pe piața noastră la, pie- la prețuri de dumping. Și apoi și la OMC uh, problemele sunt destul de mari din cauza nerespectării regulilor de către China. Deci rămâne de văzut cât de mult caută China un echilibru în dinamica sa. Uh, nivelul exporturilor noastre de bunuri uh, nu s-a îmbunătățit decât foarte puțin în ultima vreme. În schimb, importurile au crescut într-un ritm uh, susținut. Balanța comercială are un deficit destul de mare Uh, investițiile directe în China au uh, scăzut, dar pe de altă parte investițiile chineze în UE au crescut foarte mult în ultimii ani. E clar că fluxul de investitori chinezi în UE în China a depășit numărul investitorilor europeni din China. Am lansat negocierile noastre de investiție în 2013, însă, din păcate, astăzi nu, până astăzi nu s-au uh, înregistrat decât progrese, progrese destul de modeste. În privința indicațiilor geografice, am lansat o serie de inițiative comune, cum ar fi platforma pentru conectivitate, pentru sporirea investițiilor pentru Fondul European pentru Investiții Strategice și apoi pentru inițiativa One Belt, One Road. Însă, din păcate, s-au înregistrat destul de puține progrese. În aceeași măsură, inițiativa Belt and Road, din păcate, păcătuiește prin lipsă de transparență și de standarde de durabilitate. Lucrăm în cooperare cu AFET în baza regulii 54 pe acest, această chestiune. Cu alte cuvinte, Parlamentul European va uh, încorpora aceste elemente într-o singură rezoluție, o rezoluție unică. Deci e vorba până la urmă de o competență exclusivă a noastră pentru a lansa discuțiile. Permiteți-mi să, să spun că sunt convins că este nevoie absolută de un parteneriat solid și de o adevărată reciprocitate în uh, relațiile economice UE-China și comerciale. Apoi, trebuie ca mm, mm, toți cei de pe teren să fie ascultați, să fie ținută seama de experiența acestora. Apoi, uh, de văzut ce se întâmplă cu uh, riscul protecționismului. După părerea mea, Europa ar trebui să încearcă să se apropie cât mai mult mai degrabă decât să intre într-o confruntare. Trebuie să avem o atitudine strategică, dar fără a pune în pericol uh, interesele economice europene, nici principiile și nici valorile noastre, Deci, în baza regulii 54, având în vedere că discutăm aici la INTA acest subiect uh, atât de spinos al relațiilor cu acest partener atât de important, trebuie să fim conștienți că e vorba mai mult decât despre relații economice. Trebuie ca Serviciul de Acțiune Externă, diplomația europeană, diplomația statelor membre să trimită mesaje coordonate partenerilor chinezi. Printre altele, trebuie să se facă trimitere în discuțiile noastre și la nevoia ca Uniunea Europeană să țină seama de realitățile globale, cu alte cuvinte, de acest mediu în continuă schimbare, dar în aceeași măsură să ne respectăm și uh, obligațiile dezbatem pe marginea noului mecanism pentru monitorizarea investițiilor. E vorba despre o negociere interinstituțională și între statele membre. Din punctul meu de vedere, aceasta vine ca uh, reacție la um, schimbările la nivel internațional. Până la urmă e vorba despre partenerii globali. În încheiere, aștept cu nerăbdare să uh, colaborez cu colegii de la AFET, cu raportorii din umbră INTA. E clar că trebuie să ascultăm cu mare atenție ce ne spun experții și să, înțelegem, să încer încercăm să înțelegem cât mai bine poziția partenerilor chinezi. Și, de altfel, în acest sens, cred că ar trebui să pregătim în următoarele luni, poate chiar în luna mai, o vizită în China. Salut așadar toate contribuțiile care vor fi aduse acestui aviz. Și ca și în, tretu- în trecut, voi face tot ce îmi stă în putință pentru a obține un rezultat cât mai bun și echilibrat pentru acest aviz. aviz care are de-a face, deci, cu unul dintre partenerii noștri cei mai importanți la nivel mondial – dar care ar asigura prosperitate și pentru europeni. Mulțumesc, domnule Winkler. Raportorii din umbră, doamna McLarkin. Am mă scuzați. N-am notițe în fața ochilor. Nu știu cine, Karen. Da, mulțumesc eu, eu o înlocuiesc pe Alice. Vă mulțumesc, domnule președinte. Da, s-a ajuns la un de deficit de 170 de miliarde de euro în 2016 și mai mult China a devenit un investitor direct în Europa. Uh, iar exporturile, importurile mm, în Europa cresc, exporturile către China scad. Din perspectivă multilaterală, Republica Populară Chineză prin apărarea modelului global subminează practic fun funcționarea OMC pentru că nu-și respectă angajamentele și refuză să-și uh, respecte angajamentele în ceea ce privește supracapacitatea și um, angajamentele. Trebuie să luăm în calcul influența din ce în ce mai mare a Chinei uh, în anumite state membre UE și în țări din vecinătate. E vorba de investiții geopolitice orchestrate de guvernul chinez, care nu fac decât să submineze unitatea europeană. Guvernul elen uh, a, a um, și-a schimbat atitudinea față de China după ce China a investit foarte mult în infrastructuri uh, elene. Încă mi-aduc aminte atunci când uh, grecii au blocat un, uh, o declarație UE în ceea ce privește încălcarea drepturilor omului în China. Mecanismul de monitorizare european este unul foarte important. Cred că acest aviz în privința relațiilor UE-China ar trebui să reflecte și situația uh, efectivă și să se bazeze pe baze, baze concrete. ar trebui, în primul rând, să se adopte rapid uh, un uh, mecanism de monitorizare a investițiilor străine, să se ceară Consiliului să se uh, discute despre instrumentul de achiziții publice internaționale și să ia în seamă prima lectură a Parlamentului. Apoi, așa cum a subliniat China, importanța este foarte important să se încheie aceste negocieri înainte de cele cu Taiwan și Hong Kong. E clar că Pechinul nu își dorește să se ajungă la un uh, mediu echitabil pentru investitorii europeni și apoi atât și trebuie, precum spuneam, implicați taiwanezii și hongkongezii. Trebuie să avem o poziție solidă și coordonată. Mulțumesc! Mulțumesc, Emma. Um, the EU China... Mulțumesc, președinte. Uh, relațiile noastre cu China sunt unele dintre cele mai ample pe care le avem și comerțul de bunuri a ajuns la cifra de 550 de miliarde de euro doar în anul 2016. Este evident că fără niciun acord comercial semnificativ, uh, fluxul de bunuri uh, între China și US este semnificativ ceea ce clar face loc unui uh, acord de liber schimb cuprinzător cândva în viitor. Însă acum trebuie să ne concentrăm pe negocierile actuale, care cred eu că pot fi folosite de, uh, ca platformă pentru abordarea deficiențelor și neînțelegerilor care există, cum ar fi mediul de investiții dezechilibrat și uh, obstacolele care există pentru investițiile în China. Uh, valorile noastre în anumite sectoare sunt mai reduse decât uh, cele ale Statelor Unite și trebuie să vedem cum să progresăm cu acordul de investiții între cele două țări și astfel, prin acest acord, să putem stimula prioritizarea pieței prin abordarea unor chestiuni uh, de bază, cum ar fi normele de mediu și nediscriminarea ca principiu general, precum și oferirea unor garanții uh, Uh, privind uh, tratamentul investitorilor în China și invers. Uniunea Europeană lucrează în prezent la noi instrumente de reglementare, cum ar fi mecanismul de analiză a investițiilor și instrumentul pentru uh, achiziții internaționale pentru îmbunătățirea reciprocității și a egalității și pe piața chineză. Însă, se considerăm că acest rezultat s-ar atinge mai bine în contextul acestor negocieri bilaterale și totodată trebuie să căutăm îmbunătățirea cooperării în domeniul tehnologiei și al inovării. Sunt multe lucruri lucruri pe care le putem face împreună. Însă, pentru ca societățile noastre să inoveze și să dezvolte noi proiecte, trebuie să aibă uh, asigurarea că proprietatea intelectuală le va fi protejată și atunci uh, continuarea actualizării acestor mecanisme de protecție a uh, proprietății intelectuale este esențială. Obiectivul ar fi acela de a promova o concurență loială și inovare loială în viitor. Mulțumesc uh, raportorului pentru munca pe care o face în continuare în acest dosar și aștept cu interes să colaborăm și în viitor. Mulțumesc frumos, domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Fără îndoială, este uh, un demers foarte complex căruia ne dedicăm acum este greu să apreciez unde să începi, cadrul politic, șansele de dezvoltare economică pentru a atinge China obiectivele stabilite de ultimul congres al partidului. Deci trebuie să încercăm să ne rezumăm la anumite aspecte care să fie profitabile pentru relațiile bilaterale. Este nevoie de un acord în domeniul investițiilor și trebuie încheiat cât mai repede cu putință. Dar, din păcate, raportoarea din umbră din partea grupului S a plecat. Eu cred că ar trebui să fim ceva mai concreți. Nu trebuie să ne temem de China E vorba de 1,3 miliarde de oameni eh, care eh, doresc acum să își îmbunătățească condițiile de viață și să ajungă la standardele noastre de viață. Asta este nevoie de dezvoltarea industriei, a instituțiilor financiare, a agriculturii. Și noi trebuie să avem o eh, atitudine ofensivă și onestă. Trebuie să numim foarte clar interesele noastre ca Uniunea Europeană și în interiorul Uniunii Europene mai există și 28 de interese naționale diferite. După aceea există interesele lumii uh, nivelului industrial, al uh, oamenilor de afaceri. Uh, trebuie din acest punct de vedere să uh, vedem cum putem uh, influența um, relațiile noastre uh, globale cu China. Iar uh, în ce privește investițiile, aș numi câteva cifre. Germania în 2017 a înregistrat o scădere față de 2016. În 2016 au existat 68 uh, de uh, întreprinderi germane care au acționat în China, dar în 2017 uh, investitorii chinezi nu au investit în Germania decât 12,6 uh, miliarde de dolari. Tranzacțiile uh, cu China au uh, fluctuat în felul acesta uh, existat uh, firme din Marea Britanie, firme din Italia care s-au arătat interesate de relația cu China. În 155 uh, de cazuri în Germania, am avut investitori din Statele Unite, uh, de asemenea investitori din Elveția. Deci acestea sunt până la urmă uh, date clare care oglindesc niște relații pe plan global um, și niște interese ale investitorilor. Și în uh, Comisia INTA ar trebui să vedem care sunt reperele esențiale pentru activitatea de investiție. Când facem un screening al investițiilor, trebuie să vedem uh, care sunt creditele care pot fi acordate, pe ce uh, durată se acordă credite. Și în felul acesta cred că am putea avea o contribuție productivă în relațiile dintre economia europeană și cea chineză. Deci, aștept cu interes conlucrarea cu raportorul. Sunt convins că discuțiile noastre vor fi rodnice. Mulțumesc, domnul Datmas. Uh, yeah, um, thank you so much. Mulțumesc frumos. O să spun patru propoziții, poate o să fiu șocant. Uh, M.M. Clarking a spus uh, foarte clar cât de mare este volumul și valoarea comerțului care are loc între cele 28 de state membre și China și a mai spus că asta este fără acord comercial ceea ce ne confirmă faptul că n-ai nevoie de un acord comercial pentru a face comerț. Ideea mea principală este o întrebare foarte simplă pentru raportor. Nu e o întrebare la care răspunsul e ușor, însă se spune adesea că atunci când discuți despre comerț și despre China, China nu joacă conform regulilor, ca să folosesc uh, o expresie obișnuită, așa cum joacă alții. Nu vreau să pun pe nimeni într-o poziție jenantă, ci vreau să văd care sunt uh, informațiile aprofundate despre asta. Vi se pare o afirmație corectă, uh, greșită, parțial adevărată, parțial falsă? Conceptul american, de exemplu, este că China nu respectă normele jocului și nu oferă teren echitabil. Nu am o opinie despre asta, de aceea aș fi fascinat să văd ce are de spus raportorul în acest sens. Mulțumesc. Apropo, domnule Dartmouth, uh, sunteți sigur că Statele Unite joacă întotdeauna după reguli? Da, încerc să cred asta. Domnul Buchner. Mulțumesc. Am trei observații doar. În primul rând, Uniunea Europeană ar trebui să-și consolideze pârghiile. Soluția uh, din noua metodologie oferă această uh, posibilitate. Inițiativa Comisiei privind screeningul FTI merge în direcția corectă. Este un instrument cheie pentru a arăta că UE este unită împotriva abordării chineze. Nu ne putem uh, permite să eșuăm în acest dosar. Acest uh, instrument este în primul rând un instrument al relațiilor uh, externe și pentru a ne păstra, în, păstra uh, rolul democratic. Parlamentul European nu va accepta niciodată un acord cu dispoziții slabe în ceea ce privește dezvoltarea durabilă. Trebuie să ne uh, promovăm uh, aceste valori, mai ales în acest caz. Și în sfârșit, date fiind noile provocări apărute în ultimii cinci ani, cum intenționează Comisia să adapteze strategia vis-a-vis -vis de China în ceea ce privește uh, comerțul și investițiile? Comisia nu ar trebui să considere comerțul și investițiile ca pe ceva izolat. ci într-un mod mai strategic pentru relațiile bilaterale generale. Mulțumesc frumos! Mulțumesc! Acum Comisia. Mulțumesc frumos, domnule președinte, și mulțumesc și domnului Winkler pentru observațiile sale foarte pertinente. Mulți dintre dumneavoastră vă ă, ați amintit ă, câteva cifre, câteva fapte de bază ale relației noastre cu China. Nu o să le reiau, însă trebuie să recunoaștem în mod incontestabil că China reprezintă un partener comercial cheie pentru Uniunea Europeană și, așadar, un partener important pentru societățile noastre. Multe firme, ă, multe afaceri europene depind de piața chineză. Uh, și mare parte din profiturile chineze sunt generate în Europa. Prin urmare, accesul la China este vital pentru aceste societăți europene. Acestea fiind spuse, trebuie să uh, recunoaștem dificultățile pe care le întâmpinăm cu China. Și asta au uh, făcut câteva dintre observațiile pe care le-am auzit aici. Relația comercială bilaterală cu China este una dintre cele mai complexe pe care le avem cu partenerii noștri comerciali. Avem chestiuni uh, de importanță esențială. Uh, domnule președinte, ați menționat câteva dintre ele, lipsa reciprocității, problema terenului echitabil pentru toată lumea, capacitatea, dificultatea, cartea privind uh, aspectele, anumite aspecte ale accesului la piață în China. Acestea sunt fapte, sunt lucruri concrete cu care societățile noastre se confruntă zi de zi și trebuie să le abordăm. Din păcate, dacă ne uităm la ce se întâmplă în China, și domnul Winkler a făcut o referire clară în acest sens, uh, este clar că reforma în stil chinez nu oferă deschidere tangibilă la piață pentru uh, societățile noastre și pentru societățile străine în general, fie ele americane sau japoneze, de pildă. Ba chiar vedem semne de închidere a pieței uh, chineze datorită unor reglementări care nu merg în direcția corectă de exemplu uh, legi legate de securitate, cerințe de reglementare sau practici discriminatorii de facto împreună, împotriva societăților chineze uh, străine, pur și simplu pentru că nu sunt chineze. Uh, iar din uh, câte am văzut la congresul partidului din octombrie, uh, aceste direcții chiar se consolidează. Controlul partidului asupra societăților de stat din China și a economiei în general se consolidează și el și de asemenea China are o poziție internațională mai asertivă. Este un lucru problematic pentru că ne confruntăm cu probleme de uh, uh, subvenționare, Uh, transferuri tehnologice forțate și unele instrumente disputabile, cum ar fi uh, un sistem uh, de credite sociale care arată, într-adevăr, că China nu joacă după aceleași reguli ca și societățile de pe alte piețe internaționale. Vedem o China foarte ambițioasă, care a declarat foarte clar uh, că vrea să stimuleze în continuare industria domestică, în special în cadrul strategiei uh, produs în China 2025. Uh, China ajunge uh, un jucător global, mai ales cu anumite inițiative menționate chiar aici și dat fiind progresul limitat și lipsa transparenței în achiziții publice, aceste lucruri se accentuează. În plus, uh, China încearcă să submineze și normele organizațiilor uh, multilaterale sau internaționale. Prin urmare, trebuie să vedem cum să găsim echilibrul corect pentru a garanta relații comerciale corecte cu China, care, după cum spuneam inițial, este într-adevăr un partener important avem negocierile pentru investiții de care ați tot vorbit. Îi tot presăm pe chinezi, atât noi în comisie, cât și statele membre individual, pentru a oferi o mai bună reciprocitate, uh, un teren mai echitabil pentru toată lumea, pentru a aborda problema uh, capacității accesului la piață, dar e dificil în continuare. Când oferim o poziție unitară și un angajament puternic, putem face ceva progrese. De pildă, anul trecut am reușit să în punerea în aplicare a noilor standarde pentru noile vehicule electrice în China, uh, care era problematice pentru industria noastră. Totodată am reușit să-i oprim pe chinezi, să, să-i convingem să oprească uh, noile reglementări uh, care ar fi închis piața uh, chineză pentru exporturile alimentare din Uniunea Europeană. Negocierile de investiții continuă, chiar dacă e adevărat, proiectul este foarte limitat pentru că plecăm de pe poziții foarte diferite și avem în discuție chestiuni absolut fundamentale. Negocierile sunt continue pe problema indicațiilor geografice. Acolo lucrurile merg în direcția bună, iar la nivel multilateral ați văzut că am reușit să creăm uh, Forumul Global uh, G20, unde, printr-o acțiune concertată, am forțat chinezii să vină cu niște cifre în ceea ce privește producția lor de oțel. Deci, există evoluții pozitive, dar uh, efortul este major, e nevoie de implicare semnificativă. Avem ceva noi instrumente datorită uh, Parlamentului European uh, și cu adoptarea metodologiei anti-dumping. Ați văzut raportul privind distorsiunile din China, raport pe care l-am prezentat. Avem propuneri privind mecanismul de screening și uh, instrumentul internațional pentru um, achiziții publice. Sperăm ca toate să ne ajute să le folosim ca pârghii pentru tratarea lucrurilor cu China. Iar uh, dincolo de UE ne um, uh, implicăm și cu alte țări, cum ar fi Statele Unite sau uh, Japonia. Ați notat și declarația pe care am publicat-o pe marginea um, cooperări în acest sens. Acolo sunt abordate numeroase practici comerciale, dintre care multe au legătură cu China. Deci, ca să închei și să fiu foarte sincer, rămâne foarte dificilă această discuție cu China, mai ales în domeniul comerțului, pentru că UE este foarte deschisă către China, însă în ceea ce, atât în ceea ce privește investițiile, cât și uh, comerțul cu bunuri. Și atunci întrebarea este ce să mai facem, când fiindcă, dat fiindcă suntem deja foarte deschiși către societățile chineze. Însă, dacă putem uh, să unim activitatea Comisiei, Parlamentului și statelor membre într-un mod coerent, uh, și să uh, ne coordonăm cu industria și cu interesele uh, economice, atunci vom putea să mergem în direcția corectă. Prin urmare, trebuie să uh, avem o voce unificată și sperăm să vă putem susține în acest exercițiu iar această comisie uh, va, dacă această comisie merge într-o vizită în China, vom vrea să vă susținem, uh, vă vom oferi rapoarte speciale, documente legate de diverse chestiuni menționate astăzi aici. Mulțumesc frumos! Indeed, a big challenge to solve the outstanding... Mulțumesc, uh, într-adevăr, mari provocări pentru rezolvarea tuturor problemelor, dar cu uh, unele uh, eforturi, Parlamentul European va trebui să facă față. Înainte de a da uh, cuvântul pentru concluzii, vă voi spune că în po- pe podium avem o persoană care vine din nordul Europei, care lucrează intens în această comisie și o face de multă vreme și astăzi este ultima sa prezență în această comisie. Doresc să îi spun mulțumesc pentru activitatea depusă și mult noroc pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Ce pot să spun? A fost un privilegiu pentru mine și urez uh, acestei comisii mult succes. Da, a fost un uh, replică de închidere tipică. Julius. Mulțumesc, domnule președinte. În ultima parte a intervenției mele vreau să o spun, dar uh, acum o fac la început. Uh, felicit pe colegul din secretariat. Am avut multe ocazii să conlucrăm. Mulțumesc pentru susținerea activității noastre și uh, acest uh, discurs final foarte scurt a fost o contribuție foarte valoroasă. Vreau să mulțumesc și tuturor colegilor uh, care au intervenit. Mulțumesc Comisiei pentru comentarii. Suntem la începutul acestui schimb de vederi. Sunt sigur că vom găsi căile cele mai adecvate pentru a uh, introduce în raport toate aspectele importante deci sper să putem avea un document care să exprime poziția Parlamentului. Și dacă îmi permiteți uh, câteva uh, minute, domnule Dartmouth m-a provocat două observații. Răspunsul meu este că uh, nu vom putea să avem uh, o conlucrare lină cu partenerii chinezi. Cea de-a doua întrebare uh, poate a fost și mai dificilă. Spuneați că uh, avem în China sau nu un partener care să respecte regulile jocului. Eu cred că răspunsul ar fi și da și nu. Dar, da, noi uh, uh, știm uh, care sunt rapoartele reprezentanților noștri de la Camera de Comerț din China în legătură cu situația de la fața locului, dar avem și discuții aflate în curs uh, legate de valorile europene, pentru că tot ceea ce construim noi dorim să se bazeze pe valorile europene. Deci, sigur că ă, poate și valorile ă, chinezești merită să devină ă, baza unor relații. Noi ne bazăm pe drepturile omului, pe democrație. Dar ei uh, construiesc pe principii pe care ei le numesc valori chinezești. Nu corespund întotdeauna valorilor noastre. Asta pot să spun în uh, încheiere dacă cineva nu a vizitat China în ultimii 3-4 ani, uh, trebuie să considere că nu a văzut nimic așa de mult s-au schimbat lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Pasul următor va fi uh, discuția pe marginea raportului în aprilie. După aceea vom vedea cum vom uh, continua să procedăm. Acum este momentul să trecem la subiectul următor. Daniel Caspari este raportorul pentru IPI și îi dau cuvântul dragă, stimați colegi, în martie 2012 Comisia Europeană a prezentat proiectul de regulament în legătură cu uh, posibilitățile de a deschide uh, piețele uh, de achiziții publice pe plan global am avut considerațiile noastre. În 2014 am făcut 85 de propuneri de amendament în plen. Nu am încheiat prima lectură în Parlament intenționat pentru a avea o marjă de acțiune în relația cu Consiliul. După aceea, în noiembrie 2014, a avut loc o dezbatere orientativă în Consiliu și după alegerile europene, Comisia Europeană a decis în ianuarie 2016 să prezinte Parlamentului un uh, proiect de regulament modificat. A fost o manieră mai uh, neobișnuită de a conlucra, pentru că nu a existat o întâlnire tripartidă. Discuțiile dintre Parlament, Comisie și Consiliu au fost doar informale, de fapt, uh, Comisia uh, prezintă uh, în baza procedurii tripartite propuneri modificate. Dar iată, acum avem o propunere de regulament modificată fără să fie existat discuții între instituțiile noastre, discuții oficiale. Cum putem proceda? Avem uh, unele elemente în care noua propunere a Comisiei ține seama de anumite doleanțe ale Parlamentului, facilități pentru IMM-uri de pildă. Avem și pilonul uh, descentralizat uh, pe care l-am eliminat. Aici uh, se poate decide dacă se doresc oferte externe sau nu. După aceea, însă, uh, avem și situația nefericită în care anumite propuneri din uh, prima variantă de regulament făcute de Parlament au fost eliminate. De pildă în legătură cu protecția uh, climatică sau posibilitatea de a revizui la cinci ani de la intrarea în vigoare a regulamentului acest regulament dacă va fi necesar asemenea cerințe nu au fost respectate, comisia a lucrat cu mici trucuri. Dar, uh, la un moment dat, un interval de 9 luni a fost redus la 8 luni în ce privește posibilitatea prelungirii unor prevederi. Oricum, uh, vreau să anunț Comisia că am observat că a procedat astfel. Au mai fost prezentate și câteva elemente suplimentare în legătură cu care nu sunt uh, foarte entuziasmat. Depinde un mecanism de adaptare a prețurilor, uh, care mi-amintesc de instrumentele de dumping uh, pentru a controla piața dacă există participanți care uh, produc uh, distorsiuni. Dar aici noi nu vrem de fapt să uh, reglementăm piața, dorim să determinăm alte state să-și deschidă piețele pentru achizițiile publice și nu ne interesează aici aspectul că poate există tendința de majorare artificială a prețurilor. Uh, dacă uh, o țară uh, nu își deschide piața pentru uh, ofertanții noștri, atunci ar trebui să avem și noi posibilitatea să ne închidem piețele față de acești, aceste state. Un mecanism de adaptare a prețurilor însă nu mi se pare că ar putea să producă reglementările intenționate de noi. În acest sens, vom proceda în felul următor și în acest sens trebuie înțelese amendamentele, amendamentele mele. Dorim să producem o schimbare în sensul deciziilor din ianuarie 2014, în care Comisia n-a ținut seamă de amendamentele noastre, iar acolo unde apar noi propuneri din partea Comisiei, cum este acest mecanism de adaptare a prețurilor, am pregătit un amendament pentru a clarifica poziția noastră și i-aș invita pe toți colegii să se mai dedice odată acestui subiect pentru sigur acum între prima variantă și aceasta a avut loc deja o alegere o campanie europeană, a trecut mult timp dar bine ar fi ca acum să putem finaliza uh, acest document. Uh, amendamentele pot uh, fi depuse până pe 21 martie, iar uh, propunerea mea de raport încearcă să se întoarcă înapoi la ceea ce am decis cu ani în urmă în prima lectură. Aș fi recunoscător colegilor eh, să țină seama de propunerile pe care le-am făcut, să verifice propunerile mele de amendament și sigur aștept cu interes dezbaterea. Mulțumesc, speranța mare ultima. Nu știu dacă vom putea finaliza acest document în această legislatură. Acum să-i dăm cuvântul lui Joachim Schuster din partea grupului S și de. Vorbesc în numele colegei mele eh, Rodriguez Pinheiro Fernandez. Acordul privind achizițiile uh, guvernamentale a fost uh, susținut de puțini membri ai Organizației Mondiale a Comerțului. Economiile emergente nu doresc să se ralieze acestui sistem. Uh, există o rezervă în competiția uh, mondială în ce privește deschiderea piețelor. Există multe măsuri protecționiste din acest punct de vedere. Grupul meu politic uh, consideră că Uniunea Europeană trebuie să sporească oportunitățile pe piață pentru companiile noastre. În acest context, noi uh, susținem propunerea făcută de Comisie uh, pentru că ne consolidează poziția noastră în negocierile comerciale pentru a putea și companiile noastre să participe la uh, achizițiile publice de pe piețe terțe. Sigur că ar trebui să existe reciprocitate, iar uh, instrumentul IPI trebuie să fie unul proporționat, să fie realist în ceea ce privește uh, uh, posibilitatea pe care eh, reglementările actuale o oferă. Salutăm anumite elemente ale noii propuneri, cum ar fi renunțarea la pilonul descentralizat, reducerea poverii birocratice sau eh, o mai mare transparență în ce privește investigațiile Comisiei. Propunerea IPI din 2000 a dus la reacții uh, diverse la nivelul Consiliului. Unii au considerat că acest regulament uh, ar fi uh, protecționist. Noi sperăm ca acum, după mai mult de patru ani, să putem ieși din acest cerc vicios și să putem ajunge la o înțelegere cu Consiliul. Nu cred că întoarcerea la poziția adoptată de Parlament în 2014 ne va ajuta să deblocăm uh, situația. Va trebui să conlucrăm în baza noii propuneri făcute de Comisie cred că întoarcerea la uh, închiderea piețelor, așa cum o propune raportorul, ar duce la un nou impas. Nu considerăm că uh, deschiderea piețelor noastre pentru achiziții publice ar fi benefică pentru Uniunea Europeană. Trebuie să uh, ne bazăm din acest punct de vedere pe propunerile făcute de comisie. Vom înainta amendamente uh, în ce privește criteriile uh, sociale și de mediu și în legătură cu contractele pentru achizițiile publice. Va trebui să stimulăm și uh, entitățile uh, medii și mici să poată să uh, profite de prevederile regulamentului. Iar în ce privește sfera serviciilor, pragul de 5 milioane de euro ar putea să fie în anumite situații prea ridicat. Dar uh, acest instrument nu trebuie să ducă la un monopol într-un anumit sector. Grupul meu va înainta amendamente în acest sens. Vom conlucra cu raportorul și reprezentanții celorlalte grupuri politice pentru a putea în final să adoptăm acest regulament. Mulțumesc, Emma. Um, mulțumesc. Înainte de a vorbi despre această propunere actualizată, aș vrea să-i mulțumesc lui Daniel pentru activitatea neobosită pe marginea acestui dosar deloc simplu. IPI uh, uh, și propunerea inițială pentru 2012 ar fi dus la o reducere netă a accesului la piață și chiar ar fi diluat uh, potențiala creștere economică într-un moment în care era atât de mare nevoie de ea. Și Credem că aceste măsuri, mai ales pe unele piețe emergente, ar fi putut fi foarte uh, negative. Dar totuși uh, s-au făcut și uh, pași buni în propunerea revizuită, mai ales în ceea ce privește uh, încheierea de uh, dealuri. Nu există niciun fel de dovadă cum că aceste măsuri ar duce la deschiderea uh, pieței publice din aceste țări. Ba chiar din potrivă, ar trebui să ne așteptăm uh, exact la uh, situația pe dos. Criteriile care trebuie Uh, invocate pentru a invoca o astfel de măsură de ajustare a prețurilor uh, duc ca întreaga procedură să devină foarte, foarte lungă și mult mai costisitoare pentru autoritățile locale și regionale și naționale. Însă, măsurile propuse de comisie totuși sunt mai bune decât uh, ideea de a închide întru totul piața. Așadar, nu suntem de acord întru totul cu raportorul care sugerează să ne întoarcem la mecanismul inițial Salutăm însă introducerea unor, unera dintre amendamente, cum ar fi excluderea IMM-urilor, LC-urilor, uh, țărilor în curs de dezvoltare din domeniul de aplicare al acestei propuneri. În ceea ce privește uh, procedura centralizată, prin care poate fi, poate fi, pot fi excluse anumite persoane, nu știu dacă este strălucită, cât și sporirea uh, efectelor prin eliminarea uh, consecințelor uh, nedorite ni se pare salutară. Oricum, aștept cu nerăbdare atât dezbaterea cât și conlucrarea cu raportorul pe acest subiect. Vă asigur că voi uh, acorda foarte mare atenție acestui dosar. Mulțumesc, Emma, Frederiche. Mulțumesc. Hanu nu este prezent tocmai uh, își pregătește aterizarea la Luxemburg, așa că m-a rugat pe mine să vorbesc în numele său astăzi. Uh, el ține să-i mulțumească lui Daniel pentru proiectul de raport. Uh, acest aviz scoate în evidență faptul că există mai multe preocupări uh, în privința modului în care aceste măsuri vor influența piața internă. În primul rând, odată ce se creește uh, proiectul legislativ, se va ajunge la probleme pentru societățile europene pentru că se sporește birocrația. Spre exemplu, în varianta sa actuală, propunerea spune că achizițiile uh, mixte nu vor mai putea fi posibile sau vor fi extrem de mult îngreunate. Și apoi și căile de atac juridice rămân destul de neclare. Anotacula dorește să ceară Comisiei clarificarea domeniului de aplicare și să spună mai multe în privința modului de funcționare a protecției pentru societățile europene. Ideea este de a deschide piața și mai mult prin uh, posibilitatea de um, atac juridic. În fine, în ceea ce privește IMM-urile, care deocamdată nu sunt incluse în sfera de aplicare, nu cumva ar fi mai bine ca să se uh, prevadă facilități pentru acestea? Este foarte important ca atunci când aceste companii sunt excluse din domeniul de aplicare, să nu se complice, complice structura um, procedurilor de achiziții publice. Hanova depune amendamente uh, și așteaptă cu nerăbdare colaborarea cu ceilalți, cu raportorul și raportorii din umără. Cred că nu o să mai depună niciun amendament acum, spune domnul președinte. Helmut Scholz. Mulțumesc și eu doresc să mulțumesc raportorului pentru invitația la conlucrare. Este uh, foarte bine că vom avea șansa să conlucrăm în această comisie, pentru că mi se pare că sunteți o prezență destul de uh, rară în această comisie. Deci, uh, va trebui să uh, cădem de acord în ce privește un cadru în care dorim să conlucrăm, pentru că uh, în ultimii patru-cinci ani, strategia uh, s-a schimbat foarte mult. Putem să ne întrebăm de ce mai e nevoie de acest regulament, pentru că este uh, vorba uh, de o relație dintre uh, Uniunea Europeană și alte state, într-un fel sub egida Organizației Mondiale a Comerțului. Aici China și India și alte state aveau statutul de observator, dar acum China are niște așteptări foarte clare. Anterior, ele nu au fost acceptate de către Statele Unite nu știu dacă acum uh, prin acest regulament uh, putem uh, să ajungem la niște relații macroeconomice mai coerente. Iar în ce privește piețele de achiziții, nu știu dacă este chiar fezabil să le deschidem așa cum ne dorim, pentru că anumite produse nici măcar nu ar trebui să fie supuse unei asemenea liberalizări. Deci, eu cred că ar trebui să avem în vedere uh, atunci când discutăm uh, problemele punctual și uh, aceste modificări de context. Dar sper să putem să ajungem la niște rezultate rezonabile. Daniel, iată că uh, toată lumea se bucură că va avea șansa conlucrării. Cristof. Daniel, for your Mulțumesc și mulțumesc lui Daniel pentru prezentare. Cred că propunerea asta este foarte interesantă. E vorba de introducerea unei logici într-o totul noi în privința politicilor comerciale. Dacă ai uh, dacă toată lumea are obstacole tarifare mari, hai să le ridicăm și noi. E o schimbare de paradigmă. De obicei se face invers. Ei, prin această schimbare de filozofie, haideți să vedem da, cu logica bunului simț dacă propunerea comisiei uh, poate trece această probă. Deci comisia spune că am calculat și conform noi logici se estimează că vom deschide accesul uh, la piață cu 4 miliarde. Într-o logică destul de incoerentă, comisia o să prevadă cine ce piață deschide ca urmare a amenințărilor noastre că o închidem pe a noastră vă rog să veniți cu propuneri uh, în același sens cu tarifele. Dacă e o logică așa de nouă și de deșteaptă, ce-ar fi să o aplicăm peste tot? Dar tare mie că nu e adevărat. Acești 4 miliarde sunt scoși din burtă. Și asta știe toată lumea. Dar haideți să vedem costurile Acum se spune că vrem să ajustăm prețurile în sus, deci dacă, dacă nu e o piață suficient de deschisă. Deci, cu alte cuvinte, dacă cumpăr o mașină de raze X, de radiografie, aș putea să aleg dintr-o țară sau să plătesc mai mult. și să cumpăr una, nu una chinezească, ci una germană sau americană. Eu cred că mașina de aparatul de radiologie va fi mai scump și cineva tot va trebui să plătească acest, această diferență de preț. Mă uit la evaluarea de impact pentru că dacă puteți prevedea costurile și beneficiile așa de ușor, puteți prevede și cât care ar fi um, cheltuielile agregate la nivel european. Deci cât ar costa în plus? Dumneavoastră spuneți, păi n-ar costa nimic, ar fi zero. Ce să zic, foarte interesant. Nu prea cred că stă în picioare, cum ziceam și mai devreme, mi se pare foarte dubioasă această logică. Apoi, mai e o problemă. Spuneți că n-ar fi uh, risc de mm, represalii. Când uh, președintele Trump își uh, uh, prezintă programul Buy American pentru infrastructuri, să nu deschidă nimeni gura, să nu spună nimic. Mie mi se pare una dintre cele mai proaste propuneri ale comisiei din toate vremurile. Nu trece niciun fel de această probă a bunului simț. Veniți încă o dată când o să aveți costuri pentru propuneri și când o să fie credibil uh, ceea ce spuneți în privința beneficiilor. Altfel e, pădurea, e frumoasa din pădurea adormită. Iată, chiar în sânul PPE, părerile diverg, nu-mi vine a crede. Da, păi avem uh, aripa radicalilor și cea a moderaților. Comisia Europeană. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și mulțumesc domnului Caspari pentru raport, un uh, raport pe care îl salutăm. Cred că este într-adevăr un punct de cotitură și Comisia este de acord cu multe dintre ideile și recomandările dumneavoastră. Chiar dacă nu cu toate, dar în mare parte da. Am primit uh, mă, mă rog, e vorba de patru idei principale pe care le-am folosit și noi în propunerea noastră revizuită și suntem pregătiți să conlucrăm pentru a vedea care sunt posibilitățile pentru a reduce încă și mai mult povara administrativă și pentru a rezolva celelalte mm, puncte preocupante pentru Parlamentul European și Comisia dumneavoastră? Bun, care este problema principală? Faptul că piața este uriașă, e o piață deschisă pe unele țări, iar pe de altă parte unele țări își închid piețele. S-a vorbit de, despre Buy American al președintelui Trump. Dar există și alte tendințe și inițiative la nivel mondial, fie uh, pe față, fie pe ascuns, protecționiste de a-și uh, închide piața participanților externi. Piața achizițiilor publice este una uriașă și reprezintă o posibilitate enormă pentru companiile europene, care au avantajul competitiv al inovării, al calității și al standardelor ridicate. Am văzut uh, cu proprii mei ochi cât de greu este să negociez cu partenerii noștri uh, acorduri comerciale în ceea ce privește deschiderea piețelor lor uh, de achiziții publice în schimb ce li se pare întru totul normal ca piața noastră a achizițiilor publice să le fie întru totul deschisă. În ceea ce privește avantajele, există unele foarte tangibile deja la care s-a ajuns deja în decursul negocierilor cu Canada și cu Japonia, doar și uh, faptul că se întrezărea posibilitatea Uh, apariției propunerii comisiei ne-a ajutat enorm de mult de a să ajungem la un uh, acord uh, de o foarte mare calitate, atât cu Canada și, cât și cu Japonia, în ceea ce privește regulile și accesul la piețele lor. Deci există niște exemple deja tangibile al acestor avantaje. Însă nu putem flutura această amenințare la nesfârșit. În unele negocieri s-a putut vedea clar că partenerii noștri comerciali au îndoieli în privința seriozității propunerii noastre. Noi considerăm că această inițiativă și această propunere trebuie să fie adaptate cât mai repede cu putință. Nu e vorba despre o propunere protecționistă, nici de cum, țin să subliniez acest lucru. Nu spunem nici de cum că trebuie folosită această, folosit acest instrument de fiecare dată. Practic este vorba despre mm, instrumentul de ultimă instanță Înainte de aceasta sunt negocierile, negocieri cu care suntem, pe care suntem dispuși să le facem cu toate țările care își închid uh, piața achizițiilor publice pentru societățile europene. Precum spuneam, suntem uh, gata să evaluăm noi propuneri în acest sens trebuie să mai discutăm în privința punerii în aplicare a actelor legislative existente, pentru că există aspecte sociale, economice și de mediu ce pot fi deja aplicate și care există deja în uh, cadrul juridic actual. Conform acestora, bunurile, serviciile și companiile europene uh, sunt, uh, prezintă standarde foarte ridicate pentru produsele lor, din punct de vedere social, de mediu și așa mai departe. Și mm, aceste avantaje vin însoțite cu avantaje pentru societățile noastre. Eu cred că acest instrument trebuie folosit pentru a motiva partenerii noștri comerciali să se așeze la masa negocierilor și să discute cu uh, UE în privința regulilor uh, și accesului la piața achizițiilor publice într-un mod echitabil. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă stăm la dispoziție pentru a coopera în continuare pe acest dosar. Domnul Caspari, cred că a reieșit din dezbatere care sunt șansele acestui instrument dar și care sunt riscurile și Christopher a făcut uh, trimitere la riscuri, poate într-o manieră exagerată, dar o chestiune este evidentă. Interesul nostru este ca alte state de pe planetă să își deschidă piețele pentru uh, oferte, inclusiv pentru achiziții publice um, cu participanți uh, din statele noastre. Dar odată cu intrarea în vigoare a acestui regulament european, toate reglementările naționale uh, care permit statelor naționale să-și închidă piețele uh, nu vor mai fi în vigoare. Deci vrem să evităm orice neînțelegere. Ne interesează deschiderea piețelor uh, pentru ca uh, piețele din Europa să se deschidă mai mult, să nu se închidă, dar este nevoie de uh, un instrument pentru că într-o perioadă de creștere economică adesea companiile noastre nu au acces la uh, aceste uh, oferte uh, pentru achiziții publice. Ăsta este principalul nostru interes. Ne dorim o deschidere a piețelor, iar cel care nu se supune ar putea să suporte consecințele, să fie limitat la rândul său în ce privește accesul pe piețele din Europa. Mulțumesc. 21 martie, termenul limită de depunere a amendamentelor. Mulțumesc. Să trecem la punctul 23 de pe ordinea de zi. Punerea în aplicare a preferințelor comerciale cu Israel în ceea ce privește etichetarea produselor uh, ce provin din uh, așezările ilegale. Am uh, discutat uh, acest uh, subiect în, pe larg, dar vreau să clarif, vrem să clarificăm faptul că produsele ce vin din Israel vin din Israel și nu din așezările ilegale din afara Israelului. Este un subiect ce a fost menționat și într-o notă a Comisiei, însă, dintr-un motiv sau altul, el nu funcționează. Prin urmare, sunt necesare anumite clarificări. Îl avem pe domnul Fernando Perote cu noi, sper, spune președintele. Și înainte să-i dau cuvântul, o să dau cuvântul raportoarei noastre, Maria Arena. Mulțumesc, domnule președinte. Ca de obicei, Comisia INTA monitorizează toate acordurile comerciale și nu am abordat de ani de zile problema relațiilor comerciale cu Israelul. Însă, de curând s-au aflat informații conform cărora nu s-a respectat legislația europeană. Mi se pare așadar legitim faptul că uh, adresăm anumite întrebări uh, Comisiei, deși aceste acorduri uh, sunt un dosar transversal în cadrul Comisiei, deci implică multe direcții generale ceea ce uh, fac ca răspunsurile să fie destul de dificile, uh, răspunsurile la întrebările puse de uh, Parlament. Parlamentul s-a poziționat deja pe această chestiune. Este necesară o evaluare, pentru că, după cum ați spus, domnule președinte, mecanismele și, în special, preferințele comerciale acordate produselor israeliene uh, țin de o legislație ce nu pare să fie respectată. Prin urmare, în septembrie 2017, mai multe articole uh, în publicații au spus că în, în Uniunea Europeană intră produse din coloniile ilegale cu preferințe comerciale. Vorbesc despre articole de presă și este evident necesar să verificăm care este adevărul. Câteva săptămâni mai târziu, Uniunea Europeană Europeană, prin reprezentanții săi de la Tel Aviv, a recunoscut că este tehnic imposibil să se controleze originea produselor israeliene și să se aplice o diferențiere de când s-a aplicat uh, sistemul uh, codurilor postale cu șapte, cu șapte cifre. Autoritățile inter- au fost interpelate și s-au propus uh, alternative însă autoritățile israeliene s-au arătat reticente la modificarea sistemului codurilor poștale. Între timp mai a apărut și rezoluția din decembrie 2016 a, stat, a Națiunilor Unite, care a invitat la politici de diferențiere între Israel, cu frontierele recunoscute internațional, și teritoriile ocupate din 1967. Uh, În acest context, mi se pare într-adevăr că Uniunea Europeană își încalcă propria legislație în ceea ce privește acest acord de asociere și am o serie de întrebări. Prima, Comisia recunoaște astăzi în această adunare că produsele din coloniile ilegale intră pe piața europeană cu tarife preferențiale? Cred că este prima întrebare legitimă. Uh, a doua întrebare. Articolul 79 uh, permită să luăm măsuri dacă o parte consideră că cealaltă parte nu și-a respectat obligațiile din acord. De ce trenează această situație de mai bine de patru ani fără ca Uniunea să fi luat nicio măsură? De ce Parlamentul nu a fost informat despre această situație, deși uh, grupul de monitorizare s-a întâlnit cu regularitate. Apoi, există statistici precise vis-a-vis de numărul de produse ce intră uh, pe piața europeană din aceste colonii ilegale? Care este valoarea taxelor vamale care uh, au, pentru produsele care au beneficiat de tarife preferențiale? Apoi, în ceea ce privește nota de interpretare privind originile produselor din colonie din 2015, am o altă întrebare pentru Comisie. Uh, poate solicita Comisia către statele membre uh, punerea în aplicare a acestei note indicând uh, măsurile pe care acestea le-au luat pentru respectarea legislației europene. A cincea întrebare. În anumite state membre, autoritățile consideră că această notă interpretativă uh, nu este obligatorie, pentru că e vorba de o interpretare a dreptului Uniunii în ceea ce privește drepturile consumatorilor, care sunt directivele comunicate de Comisie în acest sens. Și, în sfârșit, la întâlnirile la care am fost, am constatat că există numeroase conuri de umbră în ceea ce privește interpretarea concretă a acestei note interpretativă, adică indicarea originii se aplică și la comerțul uh, electronic, schimbând uh, cu distribuitorul. Este este asta suficient sau distribuitorul trebuie să solicite exportatorului uh, informația privind originea? Și aici se poate oferi asistență suplimentară statele mem- statelor membre pentru ca acestea să poată respecta, respecta legislația europeană. În concluzie, în 2012, Ministerul Israelian de Afaceri Externe a estimat că exporturile din colonii sunt un un miliard 230 de milioane de Uh, pe an. Ni se spune adesea că exporturile din teritoriile ocupate care beneficiază de tarife preferențiale sunt marginale. Poate, dar dacă luăm cele 230 de milioane de euro pe an din produse din colonie, comparat cu cele 17 milioane din uh, produse palestiniene, iată, diferența este mare. Sunt multe produse exportate ilegal pentru că beneficiază de tarife preferențiale. Nu aș vrea să fac o paralelă nejustificată, însă lucrez și pe acordul dintre Uniunea Europeană și Maroc și Curtea Europeană de Justiție a setat o serie de norme spunând fie că produsele din colonii nu pot să intre cu tarife preferențiale, fie că, dacă ele intră, trebuie identificate și să nu beneficieze de aceste tarife preferențiale. N-aș vrea să ne găsim în aceeași situație ca și în cazul Marocului, în dosarul privind acordul cu Israel. Și mi se pare urgent, așadar, ca Comisia Europeană să furnizeze răspunsurile necesare întrebărilor Parlamentului pentru a nu periclita tot acordul cu Israel, fiindcă în acest caz lucrurile ar fi grave atât pentru europeni cât și pentru israelieni. Și atunci mi s-ar părea interesant să ascult răspunsurile la aceste întrebări pentru a evita o confruntare față în față în lunile care vin. Iulius Winkler din partea PPM. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, citesc uh, notele colegei noastre, Ramona Mănescu, care se ocupă de acest dosar, uh, deci este opinia ei, nu a mea. În ultimii doi ani ne-am întâlnit de mai multe ori pe acest uh, subiect. A trecut mult de când Comisia a emis nota interpretativă privind etichetarea anumitor produse, produselor din colonii și atunci identificăm două elemente de interes. În primul rând, cum funcționează legislația în practică? Dacă funcționează, dacă un text legislativ nu îi se aplică sau necesită eforturi disproporționate pentru a fi funcțional, atunci trebuie să intervenim sau să o facem să funcționeze. 2 ce impact generat de procesul de pace și uh, ce impact se generează asupra procesului de pace și a uh, vieților oamenilor de acolo, pentru că efortul legislativ trebuie să îmbunătățească viața oamenilor, în primul rând în Uniunea Europeană și, dacă se poate, uh, viața tuturor celor din jurul nostru. Vis-a-vis de prima întrebare, cred, văd că și cei care legiferează nu înțeleg normele privind etichetarea produselor din colonii. Uh, Consider că trebuie repetat acest lucru. Etichetare nu înseamnă interdicție. Statele membre pot importa orice produs venit din uh, colonii. Decizia este a consumatorilor și a societăților europene, decizia de a cumpăra sau nu un asemenea produs. Vis-a-vis -vis de a, a doua întrebare, există și un efect nedorit acest, uh, al acestui uh, text legislativ. Um, Abordarea noastră a fost aceea de a îmbunătăți viețile palestinienilor, pentru că face parte din eforturile noastre de îmbunătățire a procesului de piață. În așezările de acolo, uh, din Gaza sau din um, Cisordania, uh, locuiesc atât um, palestinieni cât și um, israelieni și uh, locurile lor de muncă sunt astfel periclitate. Prin urmare, zonele respective au nevoie de ajutorul nostru. Israel este uh, singurul partener democrat pe care îl avem în toată, uh, tot Orientul Mijlociu, de aceea trebuie să uh, colaborăm pentru dezvoltarea economiei uh, israeliene, dar și pentru econo- a economiei palestiniene, care poate reprezenta o bază semnificativă pentru procesul de pace în uh, regiune. Iată intervenția doamnei Mănescu, colega noastră. Uh, domn- mulțumesc, domnul Campbell Bannerman, din partea ECR. Mulțumesc. Deși uh, grupul conservatorilor recunoaște faptul că nu se dorește boicotarea exporturilor israeliene, consecința acestei politici este aceea de a uh, stigmatiza inutil bunurile israeliene și asta, deși Comisia estimează că doar un procent din produsele israeliene își au originea în uh, uh Cisjordania. Uh, și în uh, zonele uh, discutate. Se exclude deja, um, se exclud deja aceste produse din acordurile uh, preferențiale Însă se face referire la protecția consumatorilor care spune că indicația originii devine obligatorie atunci când omisia acestei informații ar înșela consumatorul cu privire la originea reală a produsului. Noi considerăm că este o discriminare împotriva Israelului, pentru că nu se aplică Saharei Occidentale, de pildă. Și, de fapt, nu face decât să izoleze Israelul, să-i uh, ofenseze pe uh, israelienii. Uh, cu o poziție generală și să încurajeze poziții extremiste acolo. În primul rând îi uh, afectează pe israelieni. Da, sunt puse în pericol locuri de muncă, dar repercusiunile nu se referă doar la israelieni, ci și la viețile palestinienilor. În 2016, închiderea Uh, unei, uh, unui sector industrial acolo s-au pierdut sute, a dus la pierderea sute de locuri de muncă pentru palestinieni, ceea ce nu încurajează deloc procesul de pace, ba din contră. Deci nouă ni se pare o poziție prea simplistă, uh, este o, care are efecte dăunătoare și acordă o dimensiune de inegalitate suplimentară complexității conflictului de acolo. Mulțumesc! Mulțumim. Domnul Sanchez, doamna Sanchez din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. În februarie 2015, uh, Uniunea Europeană a publicat uh, orientările privind produsele din uh, teritoriile ilegale israeliene, din teritoriile ocupate palestiniene. se spune acolo clar că produsele venite din aceste zone, teritoriile ocupate de Israel în 67, nu trebuie etichetate ca fiind uh, produse în Israel. Au trecut doi ani de la publicarea acestor orientări și, după cum s-a spus aici, organizațiile societății civile ne spun că ele nu sunt implementate, chiar și dacă vorbim de nu poți să pui procente acestor încărcă, încălcări și atunci întreb Comisia dacă ea simte că într-adevăr autoritățile israeliene îndeplinesc uh, aceste orientări și, să spună, și spun într-adevăr care este originea reală a produselor. Cum se monitorizează punerea în aplicare a orientărilor în statele membre și ce pași s-au luat pentru a vă asigura că aceste cerințe sunt respectate. Vă reamintesc că nu este vorba doar de uh, comerț, ci e o cerință uh, politică. Dacă nu se respectă orientările, permitem Israelului să eludeze nu doar legislația europeană, ci și legislația internațională și, ba mai mult, am fi chiar complici faptul că înălțimile Golane, uh, Ierusalimul de Est și fâșia uh, Gaza sunt uh, teritorii ocupate trebuie subliniat. Mulțumesc. Domnul Dartmouth, din partea FDD. Mulțumesc frumos, domnule președinte. În primul rând, David Campbell Bannerman, distinsul nostru coleg, a făcut o expunere foarte clară și lucidă și nu o să încerc să uh, spună, nu, nu, să mă repet. Însă, exemplul Saharei Occidentale este cât se poate de elocvent. Vreau doar să spun că această propunere, și eu sper că e doar o propunere, pentru că, deși mi se pare că e mult mai fermă, uh, va fi uh, percepută ca anti-Israel și va fi susținută de persoanele care nu sunt uh, uh, israeliene. Și nu e momentul, pur și simplu nu este momentul să venim cu o idee absolut nouă, în ciuda tuturor uh, afirmațiilor de aici, o idee care va fi percepută drept anti-israeliană. Prin urmare, recomand din tot sufletul, atât colegilor cât și comisiei, să se gândească încă o dată la, ce, la acest lucru. Mulțumesc. Uh, sunt de acord cu ce spunea domnul Julius Winkler. Spune domnul Fielner um, boicotarea exporturilor uh, nu susține procesul de pace, ci oamenii care trăiesc în acele zone ar fi uh, sărăciți, nu doar ocupați, ci și sărăciți. De aceea mi se pare o idee proastă. Dar ce mă întristează este că această dezbatere a avut loc de numeroase ori și știu că există această obsesie privind conflictul între Israel și Palestina, dar ratăm imaginea de ansamblu, cea mai importantă, și anume că, probabil, Israel, o economie dezvoltată aproape de noi, o democrație, un prieten apropiat al Europei, merită mai mult decât acest acord de uh, asociere vechi și, nesufici- și insuficient. Ar trebui să negociem uh, ceva mai bine, care să includă mai multe sectoare și din care să beneficieze atât Europa cât și Israelul. Am negociat uh, acorduri mult mai avansate cu Moldova, Georgia, Ucraina și așa mai departe. Și după aceea lumea vine și spune, a, păi Israelul este diferit. Uh, Însă cum putem negocia cu Maroc, cu Tunisia, facem acorduri de investiție cu China? Și știu că oamenii au ceva conflict special cu Israel, dar dacă faci o comparație cu China, vă rog frumos. Prin urmare, rezonabil ar fi să nu ne mai uităm doar la, comer- la comerțul cu Israel doar prin uh, uh, ochelarii acestui conflict și să vedem imaginea de ansamblu pentru a ști cum să beneficiem atât noi cât și Israelul dintr-un noi acord de asociere. Vit, uh, Margarita Ogren, uh, vicepreședinta delegației cu Israel. Uh, uh, uh. Mulțumesc foarte mult. Sunt impresionată de uh, modul în care dorim în această comisie să respectăm legea. Asta este până la urmă o lege internațională de multă vreme. Uh, Uniunea Europeană trebuie să diminueze până la urmă impactul uh, ocupației. Deci, până la urmă, nu se respectă niște reguli pe care Parlamentul le-a adoptat, pe care Uniunea Europeană trebuie să le respecte. Sunt surprinsă că aceste linii directoare privind uh, etichetarea nu sunt luate în serios ca atare de către comisie. Pentru că, până la urmă, Comisia uh, trebuie să se îngrijească să existe o etichetare corectă efectuată de Israel. Această minunată sticlă de vin este produsă în înălțimile uh, Golanului, se vinde aici uh, la Bruxelles și pe etichetă scrie vin israelian este ilegal, este o inducere în eroare a consumatorului. Și eu cred că nu e vorba de un tratament preferențial. Eu cred că Comisia imediat trebuie să pună în aplicare ceea ce pentru noi are literă de lege, pentru că uh, dacă un stat membru încalcă tratatul, se declanșează o procedură de infringement. Nu? Deci, avem mijloace legale la îndemână. Eu cred că nu trebuie să uh, avem rezerve în a le folosi. Nu. nu este vorba de boicot. Este vorba doar de ilegalități ne sugerați acum să nu ne mai pasă de legi? Să le călcăm în picioare atunci când e vorba de prietenii noștri care le încalcă? În felul acesta ajungem într-o situație dificilă. Da, sigur, trebuie să vedem și uh, statisticile. Până la urmă, uh, câte produse intră în Uniunea Europeană din aceste colonii? Uh, Trebuie să uh, cunoaștem această realitate. Și În ce privește uh, adunarea generală care a adoptat uh, rezoluția 2234 cu ceva vreme în urmă, cel acum la o prevedere internațională care ne obligă la diferențieri. Deci, uh, nu e vorba numai de produsele din colonii, sunt chestiuni care uh, trebuie uh, să se refere și la sectorul bancar și la alte domenii ale economiei. Știți că indiferent dacă cineva a fost împotrivă până la urmă odată a adoptat un act legislativ, el devine obligatoriu. Deci trebuie uh, să uh, nu dăm semnalul către această în ghilimele unică democrație din regiune că uh, își poate permite să nu respecte legea pentru că nici noi nu o respectăm. Deci, eu cred că până la urmă, indiferent dacă se ajunge la o soluție de pace în baza uh, existenței a două state, eu cred că legile trebuie să fie respectate și să avem garanția că statele eh, membre nu acordă Israelului un tratament preferențial. Pentru că aici este clar, nu e vorba de produse ale Israelului, eh, cele care vin din colonii. Mulțumesc, Comisia. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua. Mă voi concentra pe întrebările care ne-au fost adresate în ce privește implementarea regulamentelor Uniunii Europene și acordului de asociere. În mod evident, Comisia își dorește să existe un respect deplin al legalității, al legislației europene și al prevederilor uh, acordului de asociere, iar ele se referă la teritoriile uh, recunoscute. Și în ce privește produsele care vin din uh, afara granițelor recunoscute internațional, nu uh, pot fi subiectul unui tratament preferențial. Aș face o distinție între uh, indicațiile geografice și uh, după aceea etichetarea pentru folosul consumatorului. Trebuie să se respecte cerințele de origine stabilite în acordul de asociere cu Israelul, care se referă la teritoriile Israelului. Asta este absolut limpede. O altă chestiune este dacă un produs care este importat din, să spunem, teritoriile ocupate, ele pot fi importate în Uniunea Europeană, uh, ele nu uh, vor uh, fi supuse unui tratament preferențial. Conform legislației europene specificată liniile directoare din anul 2005, nu pot fi uh, etichetate ca fiind produse în Israel. Dar, eh, sigur, ce fac vame și la graniță? Ei verifică dacă produsele menționează un cod poștal care corespunde unui teritoriu ocupat. Acest lucru s-a convenit cu Israelul. Eh, ei în certificatele de origine și în declarațiile legate de originea produsului trebuie să menționeze acest cod poștal. Iar vame și dacă vor constata că există acest cod, atunci uh, acest produs uh, nu va beneficia de tratamentul preferențial. Sigur, uh, declarația trebuie să fie corectă verificarea informațiilor uh, uh, de pe etichetă și ce uh, conține lada cu vin de pildă, nu o mai face vameșul. Ei se bazează pe buna credință a celor care au făcut declarația vamală. Și ei nu deschid uh, lăzile pentru a verifica dacă există marfă ilegală sau nu. Deci această declarație privind indicația de origine se face de către autoritățile de uh, supraveghere. Uh, nu se face de către uh, organul VAMAL. Organul VAMAL uh, intră în acțiune doar dacă există informații că există practici frauduloase sistematice. Dar Sigur, uh, deci trebuie să existe uh, această concluzie că avem de a face cu o operaiune ilegală sistematică. Trebuie să ne gândim după aceea și la proporționalitatea măsurilor eh, de pedeapsă. Pentru că la eh, vamă, în primul rând, eh, se caută uh, un trafic ilegal de droguri, de uh, armament, de produse uh, periculoase. Acestea sunt prioritățile la granița tuturor statelor uh, membre. Mai puțin aceste indicații legate de originea produsului. Sigur că statele membre au posibilitatea să analizeze în funcție de metodologia proprie eh, legată de uh, riscul pe care anumite produse îl pot uh, produce se facă verificarea. Acest lucru aș fi dorit să-l clarific. Bun, cum se monitorizează până la urmă această practică? Noi nu știm sau nu uh, putem afirma că există intrări sistematice în Uniunea Europeană de produse care provin din teritoriile ocupate și care să beneficieze de un statut preferențial. Cel puțin statele membre nu sunt conștiente de asemenea importuri sistematice. Dar dacă uh, ele apar, dacă există evidențe, sigur că statele membre pot să acționeze. În al doilea rând, nu putem spune cu fermitate că există o violare a acordului. Pot fi uh, acțiuni de ducere în eroare uh, practicate de anumiți indivizi dar nu la nivelul statului Israel. Autoritățile israeliene în clipa de față sunt cooperante. A existat un aranjament tehnic încă din 2004. Ne-au comunicat codurile poștale ale regiunilor din care produsele pot uh, fi importate cu statut preferențial și uh, s-au angajat să uh, updateze cu regularitate aceste coduri. Ultima listă de coduri a fost actualizată în 2015 și discuțiile se desfășoară din acest punct de vedere într-un spirit de cooperare. Noi ne dorim ca această activitate să se desfășoare automat, dar nu putem afirma că statul Israel uh, este necooperant. sigur, ne dorim un uh, sistem perfect, excelent, dar lucrurile merg în direcția cea bună. Cred că uh, ăsta este tot ce vreau să răspund. Dar în legătură cu etichetarea, dacă doresc și colegii mei să intervină. În ce privește statisticile, câte produse vin din teritoriile ocupate? Nu dispunem de asemenea date statistice, doar eventual organele vamale ale statelor membre ar putea să uh, strângă asemenea date pe plan european, nu se întâmplă acest lucru pentru că statele membre dispun de aceste informații în cadrul sistemelor informatice proprii în ce privește originea produselor. Noi nici măcar nu știm dacă există o evidență detaliată a tuturor importurilor din diversele regiuni eh, în legătură cu care noi am publicat codurile poștale Eh, care ar corespunde teritoriilor eh, ocupate. Deci, o asemenea activitate de cercetare ar fi foarte laborioasă și nu a fost declanșată. Pentru că, până la urmă, activitatea vamală eh, urmărește diverse obiective, dar, în primul rând, siguranța, protecția cetățenilor este uh, principala prioritate. Sigur că declanșarea unei asemenea cercetări ar necesita și resurse de care noi în clipa de față nu dispunem. Dacă nu mă înșel, ce sentiment aveți despre acest exercițiu pe care îl practicați? Nu există monitorizare, nu există statistici, nu, există o prioritate la vamă, controlul este uh, asigurat de către statele membre. Deci, uh, exercițiul dumneavoastră care este? Depinde de. Îmi pare rău, dar autoritățile vamale trebuie să implementeze corect uh, până la urmă niște reguli și atâta timp cât nu există evidența că regulile sunt încălcate, um, nu putem acționa. Sigur că există un sistem de uh, analiză a riscului, dar uh, ca să îl declanșăm avem nevoie de fapte clare, de o evidență frapantă da. Noi putem suspecta că există poate niște declarații eronate care pot însoți însă orice produs din orice regiune din lume și ă, inclusiv încălcările de proprietate intelectuală sunt raportate de către uh, organele vamale. Dacă nu există uh, evidență ehm, legată de încălcarea repetată a regulilor, nu putem acționa. Există multe cazuri de eh, produse falsificate când se încalcă proprietatea intelectuală, dar eh, noi nu putem în clipa de față să solicităm organelor vamale din toate statele membre să verifice toate produsele provenite din Israel pentru că există o suspiciune uh, evidentă că uh, există încălcări ale uh, legalității. Domnule raportor, doreați să conchideți. Sunt întru totul uh, de acord cu întrebările domnului președinte, de altfel. E adevărat, este întru totul neclar. Eu mi-aș fi dorit, mă rog, e greu să ai date statistice în privința produselor din colonii care intră pe teritoriul UE beneficiind de tarife preferențiale. De ce e greu? Pentru că, așa cum spuneați, VAMA nu face neapărat control pe această uh, chestiune dacă consideră că nu este o, un uh, fapt regulat. Dar, în schimb, aveți date statistice în privința produselor din colonii care intră pe teritoriul european fără a beneficia de tarifele preferențiale? Ar trebui să aveți astfel de date. E vorba de produse identificate drept uh, produse în colonii, fără tarife preferențiale pentru că atunci când MEAE-ul israelian spune că are 230 de milioane produse în valoare de 230 de milioane care intră pe teritoriul european din teritoriile ocupate, eu sper că acestea nu beneficiază de tarife preferențiale. Ar fi deja o informație interesantă. Apoi, au apărut niște, s-au scurs niște documente de la Comisia Europeană din care reiese clar că Comisia pur și simplu nu este în stare să-și facă treaba. Cu alte cuvinte, este o incoerență între ceea ce afirmați dumneavoastră aici, și anume, autoritățile israeliene participă, colaborează și relațiile noastre sunt foarte bune, și pe de altă parte ce apare negru pe alb în rapoartele comisiei, cum că acest lucru este imposibil. Deci, până la urmă, cine are dreptate? aceste documente care s-au scurs de la comisie sau dumneavoastră care afirmați că totul este roz? Vă rog să ne spuneți adevărul. Noi, aici de la Parlament, nu putem decât să controlăm pe baza informațiilor de care dispunem. Contrar spuselor domnului Fielner, acordul de asociere comercial cu Israelul nu este un acord încheiat ca și cu celelalte țări. Acordul cu Israelul și cel cu Palestina au drept obiectiv uh, de a împinge aceste două entități către pace. Ori, deocamdată, nu există dovezi cum că procesul de pace a avut de câștigat uh, prin intermediul acestor acorduri. Vă rog să ne dați argumente pro, pentru că dacă nu, nu vom avea decât argumente contra. Și, permiteți-mi să reiterez, trebuie evitată situația... Da, haideți să nu comparăm lucrurile cu Marocul. Bine, uh, dar să evităm situația în care Curtea Europeană de Justiție va fi cea care ne va spune nouă, UE, că încălcăm legea europeană. Parlamentarii europeni uh, nu pot să-și mai permită să fie puși la punct de către uh, Curtea de Justiție pentru încălcările uh, legislației europene de către Uniunea Europeană. Doamna Ochner. Îmi mm, aduc aminte că ambasadorul nostru la Tel Aviv spunea cu ceva timp în urmă că această treabă cu etichetarea pur și simplu nu funcționează. Un comentariu scurt vă rugăm din partea comisiei. Vă mulțumesc. În privința datelor statistice, vom încerca să vedem ce vă putem pune la dispoziție. Nu vă fac nicio promisiune, dar vom încerca. În al doilea rând, documentele care așa zis ar fi scurs de la comisie. Cred că e vorba despre documentele uh, care ar data cândva din luna septembrie anului trecut, dacă nu chiar de mai mult. Între timp să știți că s-a lucrat cu autoritățile israeliene pentru actualizarea codurilor poștale. Încă nu am ajuns la rezultate într totul satisfăcătoare, dar ne apropiem de acestea. Este foarte importantă activitatea dumneavoastră pentru că până la urmă se atrage mai mult atenția și se ridică gradul de interes, astfel încât și autoritățile israeliene să se ridice la mm, înălțimea atenției acordate. Apoi, în privința hotărârii Curții de Justiție, teritoriile ocupate se aseamănă cu Sahara Occidentală dintr-un punct de vedere și anume faptul că înainte de decembrie 2016 și hotărârea din acea dată a Curții de Justiție, toate produsele din uh, Sahara Occidentală beneficiau de tarife preferențiale sau de um, scutire de taxe vamale pentru intrarea pe, pe teritoriul UE. La fel să situa- și situația cu produsele din teritoriile ocupate din Israel. Deci, Curtea de Justiție, da, clar ar spune, nu, aceste produse nu pot intra legal pe piața europeană cu acorduri preferențiale. Legal. Ilegal se poate, pentru că intră fel și fel de lucruri pe piața europeană în mod ilegal. Da, sunt de acord, dar nu, aceasta, nu acesta era subiectul discuției. E vorba de niște practici care sunt întru totul nesatisfăcătoare. Acestea fiind zise, încheiem acest punct. Vom mai reveni asupra lui în um, reuniile următoare. Numărul, uh, punctul 24 nu mă distrează absolut deloc de pe ordinea de zi. E vorba despre așteptările din partea acordului de asociere UE-Maroc. Curtea de Justiție a dat o hotărâre în 21 decembrie 2016, conform căreia în starea actuală și fără modificarea acordului UE-Maroc, nu se vor acoperi produsele provenind din Sahara Occidentală. Pe baza acestei hotărâri, Comisia a căpătat un mandat de negociere cu Marocul pentru modificare. Acum câteva zile am primit o scrisoare de la DGTAC Sud, un uh, proiect de acord între UE Maroc uh, care a fost finalizat E vorba de, de la 31 ianuarie. M-a cam uh, uimit această procedură, recunosc, pentru că nu a fost implicat nici de cum Parlamentul în uh, ea. Uh, e ca și cum totul s-ar fi tratat în spatele ușilor închise. În această scrisoare mi-a fost dat să citesc că acest proiect de acord va fi însoțit de două rapoarte de evaluare, unul pe marginea avantajelor acestui acord și celălalt în privința implicării mm, populației din Sahara Occidentală. Din câte am înțeles, acest uh, acord și cele două rapoarte sunt aproape de finalizare. Așadar, Comisia a luat hotărârea de a trimite acest proiect de acord către Consiliu și Parlament. Evident, aș vrea să-mi spuneți mai multe în această privință, și anume care este situația acestui proiect de acord și cele două rapoarte despre care vorbeam. Domnul Pero Pinic este rugat să îmi dea și nu doar mie, ci și colegilor câteva lămuriri în această privință. Vă mulțumesc, domnule președinte. În privința acestui dosar și situației sale, vă pot spune că de la întrunirea Comisiei de Monitorizare INTA Maroc și Sahara Occidentală, care a avut loc pe 31 ianuarie, Comisia a ajuns la o situație aproape actualizată, mai ales pe cele trei domenii de activitate, și anume o, o modificare, de fapt un, uh, o modificare a acordului pentru a se preciza foarte clar că produsele provenind din Sahara Occidentală vor beneficia de preferințe, de preferințe tarifare ca toate celelalte produse care sunt acoperite de acordul de asociere. Al doilea domeniu este raportul despre care ați vorbit dumneavoastră, care vizează avantajele extinderei preferințelor și uh, la populația din Sahara Occidentală. Cel de-al treilea domeniu este cel care vizează consultarea populației din Sahara Occidentală pentru a ne asigura că există sprijin din partea acesteia pentru extinderea sistemului preferențial. În privința schimbului de scrisori, acesta a fost finalizat, um, de fapt, lansat pe 31 ianuarie. Iar inițial, textul era aproape mot-a-mot Uh, ca cel uh, explicat domnul Cristian Fanakis în grupul de monitorizare din 31 ianuarie. Un uh, text lansat înseamnă pur și simplu că a fost lansat, dar nu mai mult de atât. Nu înseamnă că deci trebuie să se aștepte ca Comisia să facă întâi o propunere oficială către Consiliu și Parlament și apoi legiuitorii sunt cei care hotărăsc pe marginea textului. Nu e, acest lucru nu înseamnă că textul ar fi bătut în cuie. Uh, va exista o hotărâre a Curții de Justiție în 27 febru- februarie. Nu credem însă că aceasta va modifica într-un fel textul, dar nu este exclus totuși. În al doilea rând, raportul în privința avantajelor. Încă mai lucrăm la acest raport, ne așteptăm să fie gata în următoarele săptămâni, în curând așadar acest raport pare să indice că există avantaje însemnate pentru exporturile din Sahara Occidentală, mai ales în ceea ce privește produsele agricole și uh, produsele provenite din pescuit. În al doilea rând, neacordarea uh, preferințelor către Sahara Occidentală ar avea un impact negativ însemnat uh, atât asupra exporturilor actuale, cât și a exporturilor viitoare din această zonă și investițiilor în această zonă. Deocamdată încă suntem în etapa de verificare a datelor. Sursele din care provin aceste date sunt surse diferite, așadar trebuie verificate vrem să ne asigurăm că evaluarea este una întru totul uh, temei, um, că stă întru totul în picioare. Apoi, a avut loc o misiune a SAE uh, din care a uh, la care a participat și Vincent Piche, colegul meu, care vă va spune mai multe în această privință. Deci, aceste discuții încă nu au fost duse la bun sfârșit. În privința calendarului, noi credem că vom putea încheia toată activitatea pregătitoare la nivelul serviciilor comisiei în următoarele săptămâni. Obiectivul nostru este de a putea înainta o propunere către pentru o hotărâre a Consiliului și apoi una pentru încheierea acordului odată ce Parlamentul își va, își va fi dat acordul. Și aceste propuneri, sperăm noi, vor putea fi făcute de către Comisie în decursul lunii martie. Dau cuvântul colegului meu pentru a vă vorbi despre negocierile de la Rabat de săptămâna trecută. Thank you very much. Uh, da, mulțumesc. Secretariatul Consiliului a trimis uh, Parlamentului mandatul de negociere Probabil că ați citit, așadar, ce state membre sunt uh, așteptate de către Comisie și SAE în ceea ce privește implicarea persoanelor. Procedura de implicare a celor vizați a început, am stabilit un calendar de întâlniri atât la Rabat cât și la Bruxelles. În acest scop am uh, selectat o listă de interlocutori care este foarte diversificată, uh, foarte amplă, cuprinde membrii ai uh, Parlamentului European, membrii ai consiliilor regionale din uh, Sahara Occidentală, factori interesați de natură socioeconomică, camere de comerț, camere de pescuit și agricultură, mai ales din uh, uh, interiorul Saharei Occidentale. Avem și institute de cercetare, operatori economici și agenții de dezvoltare din Sahara Occidentală și o a treia categorie o reprezintă organizațiile de societate uh, civilă în sensul strict al uh, termenului, cele care se ocupă de drepturile omului, mai ales uh, drepturile omului, uh, drepturile populațiilor uh, din uh, Sahara. Toate organizațiile sunt registrate în Maroc. Aceasta a fost o condiție pe care noi am pus-o, să putem vorbi cu organizații înregistrate, dar uh, gama este foarte amplă. Sunt și organizații neutre din punct de vedere politic, să spun așa, ca și ONG-uri sau organizații care susțin uh, foarte bine Polisario. Și Polisario este pe lista noastră de interlocutori și ne-am întâlnit cu ei în uh, februarie. Nu s-a terminat uh, activitatea noastră. Poate că suntem la jumătatea întrunirilor și sperăm să le încheiem până la sfârșitul lunii în curs, urmând să rămânem cu o imagine foarte solidă a modului în care oamenii vizați de acest acord, oamenii din Sahara Occidentală, percep acest um, text, dacă îi văd beneficiile, dacă nu îi înțeleg uh, beneficiile economice sau dacă există alte obiecții sau uh, alte forme de susținere. Uh, Constatările uh, întrunirilor noastre vor fi incluse în raportul pe care îl va prezenta, îl va prezenta Comisia Consiliului și Parlamentului împreună cu propunerea oficială de uh, modificare. Prin urmare, nu voi intra în conținutul uh, acestor constatări, fiindcă este un exercițiu încă în desfășurare. Uh, în sfârșit, uh, doresc să mai spun că, în ceea ce le privește, autoritățile marocane vor uh, efectua un exercițiu propriu de consultare Guvernul urmând să solicite uh, un vot pe amendamente la două niveluri. Mai întâi, în Comisia pentru Relații Externe a Camerei Reprezentanților la nivel național și apoi vor uh, solicita un vot în consiliile regionale ale Saharei Occidentale. consilii care analizează interesul la nivel uh, regional și local. Și organizând aceste sesiuni de vot, guvernul marocan va acorda atenție comportamentului uh, de vot al uh, saharauenilor, atât la nivelul adunării naționale, cât și la, în cadrul consiliilor uh, regionale, pentru a vedea care este sprijinul acordat acestei modificări de această populație. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, spune domnul președinte. Sincer să fiu, eu nu sunt mulțumit. Ba din contră. Mi se pare că Digitax sunt are un mesaj uh, diferit către Parlament. DigiTrade uh, este foarte cooperant, lucrăm împreună dar acum am senzația că dumneavoastră credeți că sunteți la birou, vă faceți treaba, după care Parlamentul vine și o acceptă și eu nu lucrez în sens stilul acesta. S-a început cu mandatul. Mandatul a fost adoptat în mai anul trecut, iar noi, ca Parlament, l-am primit înainte de Crăciun. Ceea ce mi se pare absolut inacceptabil. Dar nu este datoria mea să comentez lucrul acesta, cel puțin nu acum. Văd, că, pentru că eu am o altă problemă. Nouă, nouă membri doresc să intervină și mai avem 20 de minute. Asta înseamnă un minut și jumătate fiecare. Și o să încep cu Alund, uh, prea, uh, raportarea noastră. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, o să încep prin a mulțumi Comisiei Europene și Serviciul European de Acțiune Externă pentru prezența lor și pentru că ne-au spus care sunt detaliile privind negocierile cu partenerii marocani ce se referă la um, aspectele uh, comerciale ale acordului de, negocie, de asociere. Eu, ca raportor permanent pentru relația cu țările din uh, Maghreb, uh, doresc să vă expun observațiile ce mi se par importante în cadrul acestor negocieri și cu privire la care Parlamentul nostru ar trebui să fie atent. După cum știți, mă repet, dar este important, Curtea de Justiție din uh, decembrie 2016, uh, în decembrie 2016 a mandatat uh, modificarea acordului cu Marocul pentru ca produsele din Sahara Occidentală să beneficieze de aceeași condiții preferențiale ca cele din Maroc. Mandatul solicită așadar să se menționeze Sahara Occidentală în mod explicit în acord, astfel încât produsele exportate de acolo către Uniunea Europeană să beneficieze în continuare de aceleași condiții preferențiale și asta în anumite condiții stabilite evident de de instanță, de curte. Există aici două elemente. În primul rând, și e ceva fundamental, nu trebuie să interfer- interferăm cu procesele de pace în curs în cadrul ONU. Este important pentru că altfel uh, se pot crea prejudicii. Și în al doilea rând, nu trebuie să prejudiciem poziția Uniunii în ceea ce privește suveranitatea um, teritorială a Saharei Occidentale. Pentru că nu acesta este obiectul negocierilor și susțin ceea ce a spus Comisia, reamintindu-vă uh, cele trei aspecte unde trebuie să fim atenți și uh, să ne impunem uh, respectul. În primul rând, menționarea Saharei Occidentale în, cadrul ter- în acordul teritorial al uh, acordului. 2. Modificarea acordului trebuie să se facă în beneficiul populațiilor locale, în special economic. 3 poporul și bine spun poporul vizat să își exprime consimțământul în mod adecvat. Serviciul European de Acțiune Externă este implicat în acest stadiu, dată fiind dimensiunea politică și diplomatică a desfășurării negocierilor. Adică, va ține evident de răspunderea noastră să ne asigurăm că organizațiile consultate sunt reprezentative și să ne asigurăm de caracterul neambigu al consimțământului exprimat de popoarele vizate. După părerea mea, da, este unul dintre punctele cheie. Am încheiat imediat. Și o să fac o paranteză importantă. Fostul președinte uh, german uh, a fost uh, desemnat trimis special ONU pentru Sahara Occidentală și asta, ă, dată fiind poziția sa privind procesul de pace, mi se pare o veste excepțională. N-am terminat, e mai lung ce am eu aici de zis, dar am ă, vrut să spun cât de mult se poate. Mulțumesc, am fost generos pentru că sunteți raportor, dar acum o să fiu foarte strict. Un minut și jumătate. Da, mulțumesc pentru generozitate, aveam mai multe de zis, dar data viitoare. Domnul Bruchner, vă rog ce a decis Curtea Europeană de Justiție? A spus că populația din Sahara Occidentală trebuie să fie de acord cu toate tratatele. Ce a făcut Comisia? Ea uh, a stabilit uh, un dialog cu guvernul, a încheiat un acord tehnic și după aceea uh, doar cei care ocupă Sahara Occidentală um, uh, sunt avantajați iar cei care uh, trăiesc în afara teritoriilor ocupate nici măcar nu mai au uh, dreptul să um, intre în teritoriul care le aparține. Deci în felul acesta o parte din populație a fost uh, ținută pe din afară și decizia luată de Curtea Europeană de Justiție a fost călcată în picioare. Mie mi se pare că uh, a fost uh, neglijată o hotărâre a unei instanțe și că îi protejăm pe ocupanți care au de câștigat bani din aceste teritorii. Maria Arena. Mulțumesc. Eu cred că astăzi suntem aici pentru că am avut această um, decizia Curții de Justiție care a spus că produsele agricole și acordul uh, pentru acestea nu este respectat și pentru că sunt produse din Sahara Occidentală care ajung pe teritoriul european, deși acordul nu prevede ca acestea să ajungă în Europa. Să revedem lucrurile așadar. Curtea uh, Europeană de Justiție spune, sunt două posibilități. Fie continuați să spuneți că Sahara nu este vizată și atunci nu putem avea produse din Sahara pe piață, fie spuneți este vizată, dar atunci atunci e nevoie de condiții și de consimțământul populației. Nu o să rezolvăm uh, problema Saharei Occidentale în Comisia INTA, însă ar fi bine ca propunerea pe care a negociat-o uh, Comisia cu guvernul marocan să fie în conformitate cu ceea ce spune Curtea Europeană de Justiție. Eu aș propune așa să fim înțelepți și în Comisia INTA să adresăm întrebarea Curții Europene de Justiție cu privire la cât de conform este ceea ce ați negociat dumneavoastră. Punct. Dacă curtea spune că da, e conform cu decizia ei, atunci putem vota corect un acord așa cum l-ați negociat dumneavoastră. Dacă Curtea de Justiție estimează că ceea ce dumneavoastră ați negociat nu răspunde solicitărilor sau cerințelor sale, ar fi cam delicat să cereți parlamentarilor să voteze ceva ce nu respectă legea. Știu că Comisia poate sesiza Curtea de Justiție, dar nu o face și atunci poate ar trebui să o facă Parlamentul. Uh, domnul Felicie, mulțumesc, domnule președinte. Sunt total surprins de ce spuneți. Ați spus foarte multe, însă lipsește consimțământul. Nu vorbim despre implicare sau consultări, ci de consimțământul uh, poporului sahraui. Uh, și dumneavoastră spuneți că treceți prin instituțiile marocane pentru a obține acest consimțământ. Îmi pare rău, dar așa ceva nu e posibil. Mergem la Consiliul Israelian pentru a cere consimțământul Palestinei. Vă rog frumos, nu uitați ce a spus Curtea de Justiție. Sahara Occidentală este un teritoriu separat, distinct de Maroc Asta înseamnă respectarea uh, or, deciziei curții. Și în al doilea rând, știți foarte bine ce se întâmplă cu drepturile omului. Sunt multe organizații care nu pot să meargă în rabat, multe ONG-uri care nu au acces acolo. Și aceste societăți nu vor să se întâmple asta. Cum puteți uh, avea consimțământul uh, populației, popoarelor din uh, Sahara Occidentală. Și cum să faceți asta dacă nu aveți date? Avem importuri și exporturi cu cifre atât de mari. Cine o să creadă asta? Sunt rapoarte vis-a-vis -vis de alte țări, pentru că dacă nu aveți statistici, da, sunt de acord cu ceea ce a spus Maria privind Curtea de Justiție. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și colegii mei, sunt surprinsă de situația uh, provo uh, provocată de Comisie în Sahara Occidentală. Decizia Curții spune foarte clar, nu se poate semna niciun tratat cu Maroco și Sahara Occidentală fără acordul explicit al popoarelor din Sahara Occidentală. Uh, iar Comisia pur și simplu uh, neagă această decizie. Să nu uităm că Sahara Occidentală este încă teritoriu ocupat. și nu putem permite uh, Marocului să beneficieze de produse din aceste teritorii ocupate lumina care se pune pe comisie din această perspectivă este una foarte nefericită. Există o singură soluție, punerea în aplicare a deciziei Curții Europene și consultarea populației de acolo pentru a le obține uh, consimțământul. Doamna Olscock. Mulțumesc, domnule președinte. Repet, decizia Curții de Justiție din 2016 a spus clar că Sahara Occidentală nu este parte din Maroc și acest teritoriu nu poate fi inclus în niciun acord de comer- comercial între UE și Maroc, fără consimțământul populațiilor din Sahara Occidentală. Prin urmare, mă întreb dacă ne poate spune Comisia mai mult despre cum uh, va obține acest consimțământ al uh, poporului Sahrawi, așa cum solicită decizia uh, CEJ. Mie mi se pare că uh, ei sunt foarte critici vis-a-vis -vis de acordul propus cu includerea Saharei Occidentale. Apoi am mai înțeles că Comisia nu a efectuat uh, o evaluare de impact uh, privind durabilitatea și nu s-a văzut nici uh, siguranța teritoriului pentru observatorii drepturilor omului. Mulțumesc. Doamna Valero, s-au spus deja multe, dar și eu sunt șocată ca mulți alți colegi cum a rezolvat Comisia această problemă. M-aș fi așteptat măcar să încercați să ne faceți să credem că intenționați să transpuneți în practică această hotărâre a Curții Europene de Justiție, dar ați acționat exact pe dos. Și nici măcar nu ă, vorbim aici de teritorii ocupate, ca în cazul Israelului și Palestinei, dar este vorba despre un teritoriu ocupat Dumneavoastră vă așteptați acum ca noi să găsim că e în ordine ca Marocul să poată să vândă produse din aceste teritorii ocupate. Dumneavoastră spuneți că va fi de folos populației de acolo. Bine, dar există o hotărâre pronunțată de Curtea Europeană de Justiție. Trebuie să fie respectată. Aici se spune că reprezentanții populației din Sahara Occidentală trebuie să fie de acord. Acolo există două guverne diferite cu care trebuie să negociem. În cazul uh, Palestinei am spus că ar trebui să fie specificat că produsul provine dintr-un teritoriu ocupat. Vă propuneți același lucru? Pe acest uh, produs trebuie să figureze indicația geografică dintr-un teren, dintr-o regiune ocupată? În cazul acesta recunoaștem că e vorba de fapt de teritorii ocupate. Mulțumesc și uh, eu voi spune că hotărârea pronunțată de Curtea Europeană de Justiție este clară. Fără acordul populației din Sahara Occidentală, acest, uh, uh, această înțelegere nu poate fi aplicată. Trebuie să existe un partener legitim uh, de dialog din această regiune uh, așa cum a procedat Comisia, se pare că intenționează să nu respecte această hotărâre pronunțată de curte. Există mari lacune, pentru că uh, se uh, petrec uh, lucruri criticabile care au fost menționate și de antevorbitori și procurorul general uh, s-a pronunțat. Este vorba de un teritoriu ocupat în Sahara Occidentală. Trebuie respectat dreptul internațional. Acordurile încheiate nu pot uh, să fie uh, luate în serios pentru că noi trebuie să respectăm ideea că Sahara Occidentală este un teritoriu ocupat a spus și Maria Arena uh, acest lucru. Nu puteți să pretindeți de la noi să acționăm ilegal. Mulțumesc, Ines. Doriți să interveniți? ca președintă a delegației pentru statele din Maghreb. Mulțumesc, domnule președinte, nu m-am înscris la cuvânt pentru că eu uh, nu sunt membră a Comisiei INTA, dar aș vrea să spun uh, următorul lucru. că, uh, sigur, trebuie apreciată uh, munca pe care o desfășoară Comisia, dar eu cred că până la urmă nu ar fi trebuit să decidă doar Curtea Europeană de Justiție. Uh, comisia a încercat pe cât posibil să acționeze în contextul politic existent. Acum Eh, trebuie să ne întrebăm dacă aceste consultări nu ar trebui să se deruleze sub egida Națiunilor Unite, nu a Uniunii Europene. Pentru că, până la urmă, nu știm cine va reprezenta Sahara Occidentală. Poate trebuie să ne adresăm și guvernului marocan, care are suficiente probleme de altfel eu, sigur, uh, fac parte din delegația pentru Maghreb și ne interesează și problematica stabilității în Maroc. Comisia încearcă să găsească o rezolvare dar, de fapt, această hotărâre pronunțată de Curtea Europeană încearcă să clarifice ceva ce nu putem clarifica la nivelul Uniunii Europene. E o chestiune care ține de Națiunile Unite. Depășește posibilitățile noastre. <laughs> Comisia are acum posibilitatea în cinci minute să reacționeze. Mulțumesc, domnule președinte. Noi înțelegem pe deplin frustrarea dumneavoastră, domnule președinte, că documentele eh, legate de acest dosar au fost transmise în aceeași manieră ca și în legătură cu celelalte negocieri eh, comerciale. Nu este eh, o lipsă de respect din partea directorului general, dar este o chestiune care ține de sensibilitatea dosarului. În al doilea rând, în ce privește uh, cadrul negocierilor noastre, figurează uh, conform directivelor de negociere din partea Comisiei și Comisiei noi evaluăm impactul, beneficiile pentru populația afectată și uh, sperăm ca uh, populația să fie implicată într-o manieră adecvată. Noi vom încerca uh, prin negocierile noastre să respectăm aceste cerințe. Dar, sigur, trebuie să vedem cum putem uh, măsura acceptul uh, cetățenilor dacă uh, nu putem defini cine sunt cetățenii din Sahara Occidentală. Noi putem purta negocierile noastre în maniera care este cea mai uh, adecvată posibilă pentru a ajunge la populația din Sahara Occidentală, dar nu am găsit soluție alternativă față de ceea ce am făcut noi putem trata produsele uh, din Sahara Occidentală la fel ca uh, produsele din regiunile din Israel, nu uh, sunt comparabile uh, aceste două situații. Eu cred că mă pot opri aici și colegul meu poate uh, să continue, dacă sunteți de acord. Voi avea o intervenție foarte scurtă. Noi, bineînțeles, ținem seama de observațiile pe care le-ați făcut și le luăm cât se poate de în serios. Pot să vă spun cu onestitate că înțeles că problema consimțământului cetățenilor din zonă sunt un factor determinant când facem Uh, Parlamentului această propunere uh, de amendament, luăm lucrurile cât se poate de în serios. Uh, noi încercăm să contactăm persoanele care sunt direct afectate sau implicate prin implementarea acestui acord. Am spus, am avut contacte cu personalități politice, cu reprezentanții ai uh, frontului Polisario. Sigur, și Polisario uh, urmează să-și asume un rol, dar bineînțeles că nu va fi singurul interlocutor. Nu poate să fie, pentru că niciun stat membru nu a recunoscut un asemenea rol uh, frontului Polisario și nici nici Republica eh, Arabă Democrată Sahariană nu este recunoscută ca entitate statală. Dar oricum pot să vă spun că uh, populația sahravi care trăiește în Sahara Occidentală nici ea nu recunoaște uh, Polisario. Deci este o chestiune pe care am constatat-o în discuțiile pe care le-am purtat deci, uh, uh, reprezentativitatea frontului Polisario din acest punct de vedere nu este deplină. Sigur, nu pot să intru în detalii acum, dar uh, vom proceda cu maximă precauție și atenție și vom încerca să respectăm întru totul hotărârea pronunțată de curte cât și uh, legislația europeană și uh, deciziile Consiliului de Securitate a Națiunilor Unite. Sigur că este o probă dificilă, dar oricum vă vom uh, prezenta toate elementele. Mulțumesc, încheiem aici această discuție și păstrăm legătura în urmărirea acestui dosar. Ultimul punct pe ordinea de zi, prezentarea unui studiu privind uh, strategia de acces la piața Uniunii Europene, uh, care sunt principalele obiective și pot ele să fie atinse. Domnul Heckman ne va prezenta acest studiu și poate vom avea posibilitatea să punem și întrebări. Cine dorește să părăsească sala este rugat să o facă în liniște. Quietly! Okay, Mr. Höckmann. Okay, thank, <clears throat> thank you very much. Domnul Hockman, vă, vă mulțumesc foarte mult. Următorul slide, vă rog. Ideea acestui raport era de a evalua accesul la piață, strategia de acces la piață UE, de a vedea cum funcționează aceasta prin interacțiuni cu operatorii economici și cu actorii implicați în această strategie. Acest document este structurat în patru părți. Vedea ce este strategia, ce este parteneriatul, apoi una în privința Uh, percepțiilor care provin din interviurile cu actorii de pe piață și cu asociațiile din domeniu. În a, în a treia parte se vorbește despre provocările cu care se confruntă UE, Comisia și statele membre în sporirea accesului la piața de exporturi pentru firmele europene cum se pot uh, identifica um, tari, uh, barierele protecționiste uh, și apoi o serie de concluzii și recomandări, inclusiv o serie de discuții în privința ce poate face Parlamentul European pentru promovarea atingerii obiectivelor uh, strategiei de acces la piață. Cu toții cunoașteți, de fapt, acest instrument, cu siguranță acest mecanism creat de către Comisia Europeană. Ideea fiind de a facilita exporturile companiilor europene către piețele țărilor terțe. Ideea era de a le ajuta să gestioneze chestiunea, chestiunile pe care le văd ca obstacole în calea exporturilor. În primul rând, trebuiau strânse informații în privința ce sunt aceste obstacole apoi să se evalueze dacă acestea sunt obstacole realmente sau nu, cât de mari sunt aceste obstacole și apoi întreprinderea de acțiuni pentru a identifica și prioritiza aceste bariere. Mecanismul asociat strategiei este unul participativ, deci uh, e vorba despre contribuții din sectorul, de la sectorul privat, de la asociațiile din mediul de afaceri și așa mai departe, precum și uh, comitetul consultativ care s-au putut exprima în privința acestor obstacole, dacă sunt importante din punct de vedere economic, dacă sunt legale sau ilegale um, vis-a-vis de regulile OMC, ce se poate face în privința lor. E vorba foarte mult, evident, despre accesul la piață mm, uh, și uh, comisia, uh, da, delegația comisiei în țările respective, dar și ambasadele statelor membre în țările respective au putut pune la dispoziție informații și evaluări. Aceste măsuri care sunt în general um, obstacole uh, comerciale sunt uh, introduse în această bază de date. Ce s-a făcut în uh, ultimul an? Și pentru a transforma și mai, să a face și mai accesibilă această bază de date, facem un fel de studiu de caz care sunt aceste deci, exemple de bariere tarifare și ce s-a putut face în privința lor. Ideea e de a spori strategia accesului la piață, legând-o mai mult de acordurile comerciale ale UE. Precum spuneam, și ce poate face Parlamentul European în această privință. Care sunt tipurile de măsuri din uh, baza de date am, deci am făcut o prioritizare și am identificat um, um chestiunile comerciale ce trebuie să-și găsească o soluție. Au de-a face cu restricțiile la import în mare măsură. Însă mare parte din ele, de fapt, sunt bariere netarifare. Au de-a face cu standardele produselor, uh, cu um, um, normele fitosanitare, uh, de igiena produselor și așa mai departe. Uh, această strategie este una mai degrabă ascendentă, un proces ascendent. Asta e foarte important de înțeles. Deci nu e vorba că Comisia ar hotărâ ce este important pe o piață și apoi să dicteze. Nu. Uh, Uh, Comisia răspunde uh, la preocupările și întrebările din partea mediului de afaceri. Deci cum uh, ne ocupăm de o măsură care are rang de prioritate și apoi gama de măsuri este foarte amplă, de la cele diplomatice până la întreprinderea de acțiuni la nivelul OMC. și de văzut ce se poate face atunci când există încălcări ale uh, angajamentelor la OMC. Din 2016 încoace mai mult de 280 de obstacole au fost în, în, îndepărtate. Uh, mai ales în economiile emergente, India, China, Brazilia, dar și în țările din vecinătate, cum ar fi în Ucraina. Cam 20 de bariere per an au fost îndepărtate sau rezolvate, cam o treime legate de apărarea comercială și uh, o treime legată de standardele de produs. Cam 20% dintre măsuri au fost îndepărtate de-a lungul timpului deci multe din aceste ă, bariere rămâneau, stăteau încă în picioare. Deci ă, s-au ă, întreprins destul de multe în ideea de a proteja mai degrabă decât de a îndepărta aceste obstacole care este percepția state, ă, părților implicate? Ei bine, ideea este de a permite firmelor, că sunt mici, medii sau mari sau individuale, să poată răspunde la chestionarul nostru. Întrebarea, prima întrebare era, ați auzit de acest mecanism? Și apoi cei care au răspuns da, au avut răspuns la întrebări în privința modului de funcționare al mecanismului și așa mai departe. Am avut 181 de respondenți la studiu, marea majoritate din sectorul privat. Ideea principală care reiese din acest studiu este că marea majoritate sunt uh, mulțumiți de mecanism. Însă reiese în aceeași măsură că multe firme nu au auzit niciodată despre acest mecanism și asta este una dintre concluziile acestui exercițiu, dar uh, firmele implicate în acest proces, care cunosc procesul, uh, îi salută meritele. Haideți acum să vedem, uh, n-am să intru în amănunte nici de cum, dar un lucru care sare în ochi din uh, acest uh, studiu este că mulți nu cunosc mecanismul. Nu înseamnă aceasta că mecanismul ar fi unul prost, ci pur și simplu că nu este suficient de bine cunoscut. Eu cred că trebuie să luați seama la acest lucru faptul că acest mecanism nu este suficient de bine cunoscut. Bun, cum funcționează mecanismul? Dacă, deci una din întrebările principale a fost care sunt principalele reușite ale strategiei și ale mecanismului. Ei bine, marea majoritate a respondenților răspund că una din marile reușite este sporirea transparenței în ceea ce privește obstacolele pe piață. Deci uh, și în uh, sondaj și în interviuri răspunsul a fost în mare cam același. Deci uh, feedback-ul pe care l-am primit indică cam același lucru. Deci uh, s-a îmbunătățit accesul la piață, strategia de fapt uh, privind accesul la piață a avut de câștigat în ultima vreme. Uh, în ceea ce privește eficiența acestei strategii într-o atingere a obiectivelor sale, până la urmă are de-a face cu rentabilitatea implicării prin acest mecanism. Mulți au, ă, deci am întrebat, considerați că vă mănâncă prea multe resurse, prea mult timp și așa mai departe? Pentru că dacă răspunsul este da, evident că lumea nu va mai face apel la mecanismul în cauză. Deci, variabilele sunt multiple, încă o dată, timpul ne presează, nu voi intra în amănuntul lor, însă e important pentru că, până la urmă, acest mecanism se uh, bazează pe sentimentul uh, firmelor. Dacă firmele consideră că costurile sunt prea mari sau birocrația prea mare, atunci nu vor face apel la mecanismul în cauză. Deci totul depinde de instrumentele puse la dispoziție de către comisie pentru rezolvarea fiecarei probleme în parte. Deci am întrebat, considerați că instrumentele puse la dispoziție de comisie sunt eficiente? Pentru că dacă există un acord de liber schimb cu o anumită țară, atunci există evident și uh, mult mai multe pârghii la îndemâna mm, întreprinzătorilor Există și pârghii politice pe de altă parte. Da, unele firme au spus că la urma urmei aceste, această dimensiune politică ne-a băgat pe bețe în roate și considerăm că nu trebuie să încercăm să accedem pe piața respectivă din rațiuni politice. Evident, dacă ai impresia că guvernul tău încalcă anumite prevedere ale OMC, atunci încalci tu mai cu grijă. În ceea ce privește rentabilitatea mecanismului, și coordonarea atât de la Bruxelles cât și de, între Bruxelles și statele membre și uh, între Bruxelles, statele membre și țările terțe. Reiese că toate aceste provocări legate de accesul la piață Uh, sunt uh, salutate, uh, soluțiile propuse sunt salutate în foarte mare parte. Deci provocărilor, îngrijorărilor din partea companiilor li se răspunde în general pozitiv. Evident, nu întotdeauna Uh, barierele tarifare sunt văzute conform, de fapt barierele sunt văzute conform. Um, din uh, sondaj și din interviu reiese foarte clar că informațiile disponibile ar putea fi îmbunătățite. Spuneam că multe dintre firme pur și simplu nu știu despre faptul că acest mecanism există. Uh, Altele ne-au spus că s-ar putea ca aceste informații și actualizarea acestora ar putea fi mult îmbunătățită, respectiv baza de date și anume mai ales barierele, atât tarifare cât și netarifare. Dar um, în, acela, în aceeași măsură s-a vorbit despre o bună coordonare între părțile implicate, chiar dacă mulți spun că s-ar mai putea face și altele pentru uh, Uh, acționarea acelor pârghii pe care le are Comisia la îndemână. Care sunt recomandările? Acestea nu le-am uh, inventat noi, ci practic le-am preluat din uh, ce ne-au spus respondenții la sondaj și la interviuri. O pen, pentru a îmbunătăți accesul la piață. Una dintre aceste recomandări transpuse practic în raportul nostru este că practic e o discrepanță între ce citești în rapoartele OMC și ce regăsești în baza de date privind accesul la piață. Precum spuneam, e vorba despre un proces ascendent. Deci, multe dintre elementele care pot afecta exporturile europene, practic, nu se regăsesc în baza de date. Până la urmă, nu știm cât de gravă este această problemă, dar totuși nu trebuie pierdută din vedere. Alții au vorbit despre aria, despre sfera de aplicare, mai ales în ceea ce privește folosirea acordurilor de liber schimb și a rapoartelor comisiei deci ce s-a făcut uh, de către Comisie pentru a soluționa anumite probleme legate de bariere, atât tarifare cât și netarifare. Apoi, precum spuneam, și chestiunile legate de transparență. În fine, câteva... Noi am cerut tuturor uh, respondenților să ne spună ce ar putea face Parlamentul European în contextul unui parteneriat sporit pentru a îmbunătăți eficiența acestei strategii privind accesul la piață. Ei bine, mulți ne-au spus că Parlamentul European ar putea să um, folosească drept pârghie pentru sporirea interesului și implicării la nivelul parlamentelor naționale și um, la nivelul conștientizării în privința existenței propriu-zise a acestui mecanism. Deci, practic, este vorba despre o sporire a conștientizării în privința acestui proces. Da, asta înainte și de ce nu, atunci când aveți vizite în țările terțe, să spuneți că acest mecanism există nu o să vă surprindă că um, asta um, a tot apărut în discuțiile pe care le-am avut cu respondenții noștri. Și apoi mai există o chestiune legată de resurse. Resursele disponibile pentru punerea în aplicare a acestei strategii din punct de vedere al Comisiei reprezintă o pondere foarte mică din total. Deci există multe sugestii de îmbunătățire, dar în primul și în primul rând, o sporire a resurselor. Dacă vreți să sporiți eficiența uh, în contracararea acestor bariere netarifare, va fi nevoie și de un efort mai mare. Evident, este vorba și despre un efort financiar mai mare și, mă rog, un efort de resurse, în general vorbind. Vă mulțumesc. Întrebări? Observații? Helmut. Foarte pe scurt, te rog. Am o întrebare în ceea ce privește acordul de facilitare comercială și OMC. Ați spus că la nivelul OMC-ului sunt mai multe chestiuni. Considerați că acest instrument vine în ajutorul unor participanți pe piața comercială, în special în ajutorul IMM-urilor? Deci credeți că este un instrument suplimentar, salutar, în această arhitectură pentru IMM-uri? Intervenție fără microfon. Um, Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Cred că a venit momentul pentru această dezbatere. Și spun asta pentru că vă garantez că uh, aspectele privind accesul la piață, care sunt legate de locurile de muncă din Uniunea Europeană în primul rând, o să devină un subiect tot mai interesant în ultimii ani, în viitorii ani. În primul rând, datorită protecționismului tot mai mare al partenerilor, pe de o parte, și, în al doilea rând, pentru că lumea s-a schimbat, să fim sinceri. Uh, nu mai trăim într-o lume în care toți partenerii joacă potrivit regulilor. Lu, nu o să dau numele partenerilor care nu o fac, le știm foarte bine, Statele Unite și China. Și E evident că vor fi necesare eforturi suplimentare pentru depășirea acestor bariere. Uh, ceea ce facem noi uh, în ceea ce privește accesul la piață este să punem în buzunarele uh, firmele, firmelor europene vreo 2,5 miliarde de euro în exporturi suplimentare în fiecare an. Asta înseamnă zeci de mii de locuri de muncă în Europa în sectoare, sectoare variate, de la uh, alimentar, uh, uh TIC, electronic, uh, cosmetice și așa mai departe. Și E foarte important, ajutăm IMM-urile să aibă acces la piețe. Sunt uh, companiile uh, care au cea mai mare nevoie de ajutor. Veți vedea că este acord uh, pe multe aspecte subliniate și de domnul profesor. Uh, și sugestiile lui de asemenea ni se par foarte utile. Faptul că oferim atât de multe noi exporturi societăților înseamnă că sistemul funcționează, dar odată cu creșterea protecționismului va trebui să avem și noi rezultate mai bune împreună cu participarea tuturor instituțiilor și salutăm uh, în special observațiile făcute referitor la Parlamentul European. Cum putem rezolva situația așadar? Suntem de acord cu profesorul Hugman. Trebuie făcute mai mult vis-a-vis -vis de conștientizare, care este tema noastră. Deci, tema Comisiei și autorităților din statele membre este să uh, se implice mult mai mult în exteriorul bulei uh, de la Bruxelles. Și exact asta facem. Anul acesta am lansat un program prin care mergem în toate statele membre. Acum vreo săptămână am fost la Copenhaga în uh, așa numite zile naționale de acces la piață. Invităm, invităm toate IMM-urile, asociațiile de IMM-uri și alte societăți interesate și le spunem că acest serviciu privind accesul la piață strategia uh, pentru acces la piață este în interesul lor și cu siguranță este și în interesul nostru. Ce poate face Parlamentul uh, am aprecia ca dumneavoastră, care aveți legătura directă cu cetățenii și cu IMM-urile, să cunoașteți acest instrument și vă ajutăm cu plăcere să vă asigurați că puteți uh, răspândi mesajul. Comunicarea și conștientizarea este evident importantă, dar mai este o chestiune fundamentală și anume mai, o mai bună prioritizare. Și aici nu știu dacă să um, combat sau nu concluzia profesorului Huckman. El uh, crede că trebuie să extindem Uh, procesul, dar noi credem că el trebuie să rămână democratic. Comisia poate să aibă idei foarte clare, dar vrem să auzim ce au de spus companiile. În sfârșit, foarte important, o mai bună o mai coordonare. Evident, încercăm să ne sporim eforturile aici. Știți că există acel proiect numit uh, uh Diplomația uh, Economică Europeană, care încearcă, încearcă să reunească uh, instituțiile și delegațiile și departamentele Comisiei pentru a ne ajuta cât de mult putem unii pe alții. Însă, să vă spun ceva din experiența mea. Înainte, eu m-am ocupat de secțiunea de uh, comerț uh, pe uh, delegația cu China. Am avut plăcerea să organizez vizite pentru tot felul de comisari, pentru mulți alți colegi din industrie totodată și, de asemenea, chiar și pentru uh, fostul președinte Schulz. Nu vă puteți imagina cât de puternice sunt aceleași cuvinte atunci când spuse de uh, membrii Parlamentului European când ei călătoresc, când sunteți o instituție foarte respectată și cu mare credibilitate și șefii de peste tot vă ascult. Mi-amintesc cum uh, spun, ascultase cu atenție președintele Xi Jinping uh, ce spunea uh, domnul președinte Schulz legat de uh, accesul la piețe și asta ne-a rezolvat să rez- uh, ajutat să rezolvăm anumite probleme. Uh, Părerea mea este foarte simplă. Ori de câte ori o delegație parlamentară merge undeva în lume, gândiți-vă la accesul la piață. Suntem la dispoziția dumneavoastră și vă putem ajuta cu informații, pentru că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, sunteți cei mai buni ambasadori în această bătălie unde eforturile tuturor trebuie să fie coordonate. Cam atât am avut de spus. Rămânem întru totul la dispoziția dumneavoastră în acest efort comun. Mulțumesc! Mulțumim frumos! Într-adevăr, mergem în uh, China la, în a doua jumătate a uh, lunii mai. Domnule Heckman a răspuns uh, scurt la problema ridicată de coleg. Da, e, sunt chestiuni parțiale, nu am văzut încă totul pentru că implementarea e în curs. Însă această uh, comisie consultativă pentru accesul la piață se referă la conectarea cu acordurile comerciale uh, ale OMC, acordurile privind măsuri sanitare și fitosanitare. Deci și uh, acordul de facilitare a comerțului poate deveni parte din acest proces. Pentru că se poate spune, uite, uh, chestiunea asta care a fost adusă de firma respectivă sau de asociația respectivă este acoperită de punctele ABC din uh, acordul de facilitare a comerțului. Deci, da, se poate așa. Mulțumesc frumos, domnule profesor, uh, spune domnul președinte. Cu acesta am încheiat și punctul 25 de pe ordinea de zi, 26, diverse. Nu cred că este nimic aici. Și punctul 27, următoarea ședință în 21-22 martie și am încheiat. Mulțumesc frumos, o seară bună tuturor!